Dear colleagues, in case you didn't notice, we are starting the meeting and I would like... Dragi colegi, în caz că n-ați observat, începem întâlnirea și înainte să-i spun bun venit domnului vicepreședinte al Comisiei Europene, aș vrea să în uh, câteva aspecte administrative. Dragi colegi, începem cu adoptarea ordinii de zi și aș dori să vă informez că PP-ul a venit cu o propunere ca după întâlnirea cu domnul vicepreședinte Timmermans, între 10.45 și, 10, uh, și 11.30 să avem raportul Gingold și apoi uh, raportul uh, Bresso și după aceea să votăm. Sper că puteți accepta această schimbare la ordinea de zi. Văd că nu protestează nimeni. Prin urmare, adoptăm ordinea de zi. Punctul 3 pe ordinea de zi la anunțul meu, uh, vis-a-vis de comunicările mele, am o singură comunicare. Dan Cristian Preda a fost propus de PP ca raportor pentru avizul AFCO pe baza raportului LIBE privind aplicarea Cartei Europene a Drepturilor Omului 2014, nicio observație, atunci trecem la punctul 4, aprobarea uh, procesului verbal al reuniunilor din 3 septembrie și 21-22 septembrie. Acestea v-au fost puse la dispoziție și se consideră aprobate, dacă nu există nicio obiecție până la finalul acestei uh, ședințe. Acestea fiind zise, trec la următorul punct de pe ordinea de zi, schimbul de opinii cu uh, vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Franz Timmermans, care, după cum vă amintiți, la început a fost răspundea doar de reglementare mai bună, uh, Carta Drepturilor Omului, statul de drept Acum cred că răspunde de tot ce se întâmplă în Europa și cu siguranță de toate problemele dificile pe care, cărora trebuie să le facem față cu succes. Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos. Dacă îmi permiteți, o să vă explic uh, cum stăm cu transparența în cadrul noi noastre inițiative și, și unde sperăm noi, încotro sperăm noi să ne îndreptăm. Uh, după cum știți, de la 1 decembrie anul trecut, uh, comisarii, cabinetele și directoratele generale uh, se, se întâlnesc doar cu lobiști înregistrați și publică um, procesele verbale a acestor întâlniri pe internet. În urma acestui lucru, 2400 de reprezentanți interesați s-au înscris în registru începând cu 1 decembrie anul trecut inclusiv mai multe bănci mari și companii cum ar fi Goldman Sachs, Gazprom, Ryanair, HSBC, Royal Bank of Scotland, Coca-Cola, Heineken, toți băieții mari. Am creat un sistem obligatoriu, eficient, uh, în ceea ce privește comisia, pentru că dacă nu ești în registru, nu te întâlnești cu factorii de decizie din comisie. Este atât de simplu. Contactele cu factorii de interes sunt, evident, esențiale în uh, procesul nostru uh, de politici și nu doar al nostru, ci al tuturor instituțiilor, pentru că avem nevoie de informații astfel încât să luăm deciziile optime. De asemenea, trebuie să îmbunătățim înțelegerea lumii exterioare vis-a-vis -vis de deciziile pe care le pregătim sau le adoptăm. Cred însă că dacă dorim să recâștigăm încrederea cetățenilor vis-a-vis -vis de modul în care luăm deciziile, aceleași standarde de transparență care se aplică lobiștilor trebuie aplicate și celor trei instituții implicate în uh, procesul legislativ. De aceea am stabilit un acord interinstituțional privind registrul obligatoriu care să acopere și Parlamentul European și Consiliul și suntem foarte angajați în obținerea unor rezultate. Ne-am programat calendarul astfel încât să permitem celor trei instituții să lucreze mai întâi la acordul interinstituțional privind o mai bună reglementare și sper că acum să ne aflăm în etapa finală a acestor negocieri. De asemenea, în curând vom lansa o procedură de consultare publică și vom ține seama de ce a auzit această comisie în audierea publică pe acest subiect, precum și de eforturile dumneavoastră sub uh, îndrumarea lui Sven Giegold. Mai sunt o serie de schimbări pe care le facem, care sunt și ele importante în acest context. Am îmbunătățit um, deciziile Comisiei privind consultarea publică, vom face mai mult și vom face mai bine lucrurile. Vom avea consultări și pe legislație secundară, în special acte delegate. Uh, respectăm deja un uh, nivel ridicat de transparență pregătim o serie de schimbări pentru a îmbunătăți și mai mult transparența și uh, răspunderea acestor grupuri. Aici intră apeluri publice uh, obligatorii pentru cereri, o mai bună identificare a potențialelor conflicte de interese și asigurarea uh, participării uh, doar în baza înregistrării în registrul de transparență. Susținem de asemenea consolidarea transparenței în procesul legislativ și în acest scop, în propunerea pentru uh, acordul interinstituțional pentru mai bună legiferare, am invitat instituțiile să reflecte privind gradul de transparență al procesului uh, legislativ, în special, inclusiv prin uh, dialoguri trilaterale. De asemenea, susținem eforturile președinției olandeze pentru a îmbunătăți accesul la regimul documentelor în cadrul Consiliului. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu ambii viitori pentru a găsi o bază comună. În sfârșit, câteva cuvinte despre transparență în politica comercială, în special TTIP. Cred că sunteți de cu toții de acord cu mine că dezbaterea privind TTIP s-a bazat mai mult pe um, emoție decât pe fapte, de multe ori. De aceea, cred eu că importanța transparenței, uh, de aceea cred eu că este importantă transparența, să prezentăm faptele cât mai bine cu putință. Am îmbunătățit această transparență și continuăm să lucrăm și la per, îmbunătățirea percepției negocierilor privind TTIP în toată Uniunea Europeană, făcând munca noastră cât se poate de transparentă. Am prezentat o serie întreagă de documente explicative, texte juridice în toate domeniile negocierilor și am extins accesul tuturor um, eurodeputaților la documentele um, clasificate europene în cadrul sălii de lectură din uh, Parlamentul European. Accesul îmbunătățit la textele consolidate europene, uh, americane, a fost un subiect important pentru aceste instituții, știu, și uh, doamna comisar Malmström a insistat foarte mult pe acest lucru în negocierile cu Statele Unite și împreună cu uh, președin, domnul președinte Lange de la INTA a reușit să îmbunătățească accesul tuturor eurodeputaților la documentele consolidate uh, din cadrul TTIP. Asta doar ca să spun că pentru noi transparența este esențială, atât în relația noastră, cât și mai ales în ceea ce privește reconstruirea încrederii publicului. Secretologia duce la mitologie și mitologia duce la lipsă de încredere în politică. Așadar, haideți să colaborăm astfel încât mitologia să nu aibă nicio legătură cu politica. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Și da, putem da drumul la întrebări. Dragi colegi, avem această discuție cu domnul vicepreședinte acum, apoi avem, mai avem 45 de minute să continuăm cu Sven Giegel după aceea, deci vă rog să lăsați declarațiile mai lungi pentru a doua parte. Acum avem o listă lungă de um, intervenienți, dar vă rog să fiți cât se poate de succinți, pentru că domnul președinte trebuie, vicepreședinte trebuie să plece la 10.45. De Svenca, raportor, e primul care ia cuvântul și după aceea reprezentanții grupurilor politice. Bun venit! Aș dori să subliniez faptul că, da, bineînțeles, e salutar faptul că această comisie a făcut uh, mișcări importante în ceea ce privește creșterea transparenței. Ați uh, vorbit despre angajamentele vis-a-vis -vis de grupurile de expert, care sunt și ele binevenite, și proiect, progresul în ceea ce privește disponibilitatea documentelor din sectorul comercial. Eu am o serie de întrebări și m-aș bucura dacă aș putea, ați putea să comentați să marginea lor. Mai întâi, registrul uh, trans, pentru transparență, pentru că acesta să fie obligatoriu, știți foarte bine care este poziția um, Parlamentului. Dumneavoastră considerați însă că se poate realiza doar prin intermediul unui acord interinstituțional. Ne puteți da un calendar privind începerea negocierilor, încheierea acestora? Uh, și momentul uh, la care vom avea o bază pentru o propunere concretă. Dincolo de aceasta, v-ați luat angajamentul pe care îl salut că direcțiile generale și comisarii să se, înțeleagă, să se întâlnească doar cu lobiști înregistrați și aceste întâlniri să fie publice. Uh, pe de altă parte, știm că există personal sub acest nivel care participă. De exemplu, negociatorul uh, de, uh, liderul negocierilor privind TTIP nu intră în sfera de acoperire a acestor reglementări. Ați putea crește sfera celor care, sunt, um, care intră sub incidența acestor obligații? ONG-urile au descoperit în um, punctele uh, din registrul uh, pentru transparență o mulțime de uh, date greșite. Registrul canadian are mult mai multe date de uh, acoperit. Ne putem baza pe un angajament mai strict pentru a verifica calitatea acestor date și în, nu în ultimul rând, aș vrea să mă refer la două aspecte legate de integritate. Considerați că după recomandările recente ale uh, doamnei ombudsman am putea avea norme mai stricte și cum credeți că am putea răspunde la aceste uh, recomandări? Și nu în ultimul rând, am văzut de mai multe ori cât de importantă este prezența așa numitor whistleblowers pentru ca statul să descopere anumite lucruri care nu s-au făcut bine. Prin urmare, Credeți că există spațiu de manevră aici pentru a lucra la o directivă privind protecția acestor whistleblowers? Mulțumesc. George Shefflin. Mulțumesc, doamne președinte. Bun venit, domnule vicepreședinte. Nu vă temeți, nu o să vă pun întrebare care v-am pus-o și ieri. Am însă două altele legate direct de punctul discutat aici. Prima, ce se întâmplă cu reprezentațiile străine în ceea ce privește transparența? În ce fel, dacă un stat membru face, sau agențiile unui stat, unui stat străin fac lobby, cum merge treaba atunci? Asta face parte din registru sau nu? Sau bun, un stat terț de asemenea intră aici. A doua întrebare se referă tot la transparență. Sunt raportor pe ICI, după cum știți, și mă gândesc la acest ultim uh, aspect legat de ICI. Decizia s-a luat foarte repede în acest sens. Mult mai repede decât uh, experiențele trecute privind uh, inițiativele cetățenești europene, așa numitele ICI. Credeți că ar exista un document care să ne arate cum s-a luat această decizie? E vorba de articolul 7 privind Ungaria. Uh, în principiu, am vrea să știm, în ceea ce privește viitoarele inițiative ale cetățenilor, cum s-a ajuns la această decizie, pentru ca și ceilalți să ajungă acolo la fel de repede. Barbara Spinelli. Bună ziua, domnule președinte, vicepreședinte, și eu mulțumesc foarte mult pentru uh, discursul introductiv. Aveți competențe atât de vaste încât întrebarea mea se referă la Carta Drepturilor Omului și este următoarea. Vreau să mă refer la atacurile de la Paris, din Mali, din Tunisia, în uh, ceea ce privește raportul guvernului francez, ce m-a îngrijorat pe mine a fost ideea nu doar a instaurării unei stări de urgență, care mi se pare foarte normală, deși a fost destul de lungă, ci activarea clauzei conform articolului 15 din Convenția Europeană privind drepturile omului. Și mai avem, desigur, schimbările care s-au făcut la acordul Schengen în ceea ce privește uh, libertatea de circulație. De asemenea, există și regula, reg, uh, norme contradictorii privind supravegherea cetățenilor. Și atunci, dată fiind legătura dintre drepturile privind, uh, din Convenției privind drepturile omului și Carta drepturilor fundamentale, Întrebarea mea este așa. Această clauză de derogare, articolul 15, cum afectează ea drepturile primare ale cetățenilor Uniunii Europene? ce înseamnă, de fapt, această referire constantă la schimbări constituționale și la se afla într-o stare de război, pentru că asta este ceva nou, această stare de război. Este o stare care duce efectiv la o ruptură în drepturi și m-aș bucura să vă aud opinia pe acest subiect. Elaina din partea socialiști. Ja, uh, Herr Vizepräsident, lieber Franz. Domnule vicepreședinte, dragă Franz, rare ori avem parte de aplauze pentru intervențiile comisarilor. Deci, iată, aplauzele de aici arată clar că sprijinim propunerile dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă nu avem nevoie de un act legislativ pentru a întări acest uh, registru de transparență. Cum anume ne-am putea asigura, într-adevăr, că avem un registru de transparență obligatoriu? După aceea, o întrebare legată de conflictul de interese în cazul uh, funcționarilor uh, comisiei. Uh, mă refer la perioada aceea de pauză, cooling off. Funcționează această, această normă? Regula este de 18 luni, se propune prelungirea acestei perioade. Vreau să întreb cum anume vă asigurați că, într-adevăr, perioada aceasta de pauză este respectată. După aceea, e-democracy. Știm că tineretul este foarte digital până, în, până într-acolo și uh, am decis că n-ar fi rău să vorbim despre e-democracy și e-voting, votarea electronică. Uh, și vreau să întreb dacă Comisia are niște prevederi de genul acesta. Antevorbitorul meu nu a vorbit despre ieșirea Greciei din uh, Uniunea Europeană, despre Grexit, dar pun eu întrebarea asta. Ce se va întâmpla? Cum anume abordează problema aceasta Comisia? Știm prea bine că sunt uh, patru întrebări, patru întrebări care vor fi uh, puse în uh, cadrul referendumului. Aceste întrebări vor fi de altfel puse și în cadrul referendumului englez. Vreau să întreb în ce măsură putem să dăm dovadă de tărie în momentul de față. Știm prea bine, există multe uh, argumente pro și contra, multe argumente care cântăresc mai mult sau mai puțin în acest context. <laughs> Wow, multe întrebări. Voi încerca să le răspund uh, cât pot de bine. Vis-a-vis de calendarul privind uh, registrul pentru transparență. Ce am făcut noi? Am dat, dat fiind toate lucrurile pe care trebuie să le facem și legătura dintre registrul privind uh, transparența și acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare, Sperăm că aceste două texte să ajungă la o, o finalitate până la sfârșitul anului, pentru că și acordul interinstituțional are elemente de transparență și apoi putem lua aceea ca fiind o poziție inițială și continua anul viitor cu o consultare publică. Iar pe baza acelei consultări publice să finalizăm o propunere pentru un acord interinstituțional privind transparența și privind registrul pentru transparență. Sper și astfel o să răspund și uh, domnului Iolainen Sper să putem conveni între instituții în ceea ce privește acord, nivelul de transparență. transparență ca să nu fim obligați să creăm uh, legislație obligatorie, dar s-ar putea să fie oricum nevoie. Însă mai întâi să vedem cât de departe putem ajunge cu un acord interinstituțional. Așa aș vrea să fac eu lucrurile în această ordine. Cu siguranță nu voi ezita să uh, vin cu o propunere legislativă dacă este nevoie, dar știm cu toții că asta va dura mai mult timp. Uh, și ar fi mai dificil să ajungem la un acord și cu Consiliul pe așa ceva, mai degrabă decât să încercăm să rezolvăm lucrurile printr-un acord instituțional. Dar să vedem cum putem ajunge acolo. Din momentul în care s-au făcut, făcut publice deciziile pe care le-am luat în ceea ce privește înregistrarea tuturor uh, întâlnirilor comisarilor cabinetelor și directorilor generali, evident, a apărut imediat uh, critica din partea dumneavoastră, pe de o parte, dar și a celor uh, din exterior. Toată lumea a zis, bun, e bine, pe de o parte, dar vrem ca toată lumea, toată lumea care lucrează la politici în uh, comisie să fie acolo. Eu, eu nu sunt de acord. Nu sunt de acord pentru că vreau ca decidenții să fie pe acea listă. Uh, oficialii care lucrează la politici nu sunt decidenți. Decidenții sunt cei care finalizează deciziile și cei care își asumă răspunderea pentru ele în final și cu privire la ei trebuie să fie foarte clar cu cine se întâlnesc. Știu însă că aceasta rămâne o discuție deschisă și uh, sunt des- dornic și disponibil să particip la ea. Nu am o ideologie mm, foarte teoretică despre asta. Vreau să fiu practic, pentru că după aceea trebuie să trecem la dezbaterea unde trebuie să ne oprim. Fiindcă, la un moment dat, în orice organizație, la un anumit nivel, oamenii merită să fie uh, protejați de um, monitorizarea publicului, pentru că nu ei sunt cei care iau deciziile. Și acesta este echilibrul pe care trebuie să-l găsim uh, între transparența celor care iau deciziile și răspunderea noastră ca șef de organizație să protejăm și integritatea și, într-o oarecare măsură, intimitatea uh, Uh, celor care lucrează pentru noi. De aceea cred eu că trebuie să găsim un echilibru, dar sunt deschis la dezbatere. Nu sunt nicicum dogmatic pe acest subiect. Sper așadar că putem continua această dezbatere și cu organizații precum ar fi Transparency International, care au foarte multă experiență în acest domeniu. Încerc efectiv să găsesc punctul de echilibru ideal uh, și știu că Sven Giegel a lucrat pe acest dosar și are poziții foarte clare. Dar uh, știu că pe acest subiect suntem de acord. Um, nu este vorba doar de răspunderea comisiei. Ar fi un pas mare înainte dacă și membrii acestei instituții ar fi de acord să fie complet transparent și să accepte registrul pentru întâlnirile la care participă. Știu că mulți dintre voi o faceți, dar de ce să nu oficializăm acest lucru? Asta ar fi sugestia mea. Știu că uh, o, o doamnă eurodeputat uh, spunea într-o întâlnire cu mine, suntem aleși, asta e altceva. Dar puteți spune chiar că pentru că sunteți aleși, răspunderea este și mai mare să clarificați și să vă justificați către circumscripția noastră, către cei cu care vorbiți, să le spuneți cu cine vă întâlniți și ce faceți. Eu respect, evident, poziția tuturor, dar uh, lucrul poate fi abordat din ambele perspective. Uh, iar eu nu reușesc să văd de ce o instituție ca Parlamentul European cere atât de mult Comisiei să fie cât se poate de transparentă și să inoveze și să meargă mai în profunzime pe această cale și de ce Comisia nu poate spune Parlamentului haideți să facem împreună acest lucru, să ne urmați exemplu și să faceți ca noi. Cred că acest lucru ar ajuta la uh, recâștigarea încrederii publicului. Calitatea datelor. Cred că aceasta este răspunderea uh, doamne, fiecărui comisar, fiecărui director general și este un proces de învățare. Facem asta deja de un an, sunt sigur că lucrurile se pot îmbunătăți și uh, V-aș recomanda să ne indicați și dumneavoastră unde credeți că lucrurile se pot îmbunătăți. Ați menționat exemplul canadian, spuneți că el se pare că ar fi putea fi bun. O să uh, rog uh, membrii echipei mele să analizeze situația, poate uh, exemplul lor ne ajută să ne îmbunătățim noi, dar am spus asta tuturor colegilor, explicit. Nu puteți pune această răspundere pe umerii altcuiva decât ai voștri. Asta trebuie să faceți, să faceți corect și dacă greșiți, trebuie să dați coteală lumii din afară și, evident, și Parlamentului. Însă, evident, lucrurile nu sunt perfecte, trebuie să învățăm unii de la alții și de aceea uh, exemplele de bune practice sunt uh, mai mult decât binevenite. Să fiu foarte clar în ceea ce privește perioada de trei ani, perioada de cool-off de trei ani. Fiecare comisar este uh, obligat de articolul 245. Vor continua să fie integri și după ce le încetează Uh, perioada de oficială, uh, oficială și acest uh, principiu nu are limită temporală. Asta se spune fără um, a aduce prejudiciu obligațiilor impuse prin tratat. De aceea noi considerăm că o perioadă de 18 luni este suficientă pentru că permite um, relaxarea legăturilor dintre fostul comisar și instituții. Cred că propunerea de extindere și spun asta ca și comisar răspunzător de mai bună reglementare, ar fi inutil, ar fi o povară birocratică fără valoare adăugată. De aceea nu susțin acest lucru. În ceea ce îi privește pe whistleblowers, Reglementările noastre interne privind personalul au uh, precizări foarte clare pentru raportarea comportamentelor inadecvate și uh, ne asigurăm că aceia care fac asta nu sunt penalizați și totodată sunt protejați și ajutați pe tot parcursul procesului. Nu prevedem o directivă, după cum propune Sven Giegold, Însă, în legislația sectorală există uh, norme speciale privind uh, denunțarea. Știu că discutați acest lucru și în proiectele de legislație privind secretele comerciale, de pildă, și vom uh, urma cu mare interes, uh, vom urmări cu mare interes uh, lucrările. Reprezentanții guvernamentali nu sunt obligați să se înregistreze nici guvernele statelor membre, nici alte guverne. Asta ca să răspund domnului Șopțlin. În ceea ce privește inițiativa uh, cetățenească europeană și articolul la care v-ați referit, am decis să arăt în ultima săptămână în care s-a putut lua. Dacă nu am fi făcut-o atunci, am fi încălcat perioada de trei luni în care trebuia să ajungem la o decizie. Așadar, nu că aș fi mândru că a trebuit să uh, facem asta în ultimul moment, dar, oricum, asta înseamnă că nu ne-am grăbit nici cum. Și din nou, poziția Comisiei nu zice nimic despre poziția noastră în ceea ce privește conținutul inițiativei. E vorba doar de o poziție juridică pe care trebuie să o adoptăm atunci când se apelează la inițiativa cetățenească europeană. Trebuie să evaluăm dacă lucrurile se întâmplă în conformitate cu regulile. În principiu, să analizăm faptul, să vedem dacă e vorba de o chestiune care necesită un act juridic. Și în acest sens, nu am avut nicio obiecție vis-a-vis -vis de ICI, dar, după cum spunea doamna comisar Iurova la dezbaterea despre Ungaria de aseară, Comisia nu are motiv să lanseze o procedură eh, conform articolului 7 în acest moment împotriva Ungariei. Apropo, dacă aș crede că există bază pentru a face asta, aș face-o și nu am nevoie de o uh, inițiativă europeană, cetățenească europeană ca să ajungă acolo. Până la urmă, un uh, eh, ECI nu poate forța mâina Comisiei privind articolul 7, pentru că articolul 7 are o procedură clară, o intenție clară uh, și um, decizia trebuie luată de comisie. Deci asta nu a avut nicio legătură cu conținutul inițiativei pentru cetățeni. Am vrut să uh, fiu foarte clar cu privire la acest punct. O să fiu mai rapid acum. Doamna Pinelli a pus o întrebare foarte complicată și, după cum știți, uh, în legislația anterioară, Comisiei s-a solicitat o opinie și um, i a prezentat un aviz Franței. Vă rog să-mi permită să vă dau un răspuns scris la întrebarea noastră, pentru că este una complicată și nu vreau să greșesc răspunzându-vă așa pe baza informațiilor pe care le am acum. Da, spune doamna Spinelli, sunt, e în regulă așa. Uh, Apoi uh, e-voting și Brexit, ultimele două aspecte. Da, eu personal sunt mare fan uh, în ceea ce privește e-voting, dar nu pot să fiu de acord cu ce se întâmplă nu pot să împiedic ce se întâmplă în statele membre și diferența de cultură este atât de mare în ceea ce privește mijloacele electronice, e incredibil dacă faci o comparație între Estonia și Franța sau, sau țările de jos sau altă țară. În Estonia, oamenii sunt foarte relaxați în acest sens și folosesc uh, internetul pentru orice subiect medical, oricare altul, în timp ce în alte țări oamenii sunt mult mai reticenți. Și atunci să găsești un numitor comun la nivel european uh, va dura ceva vreme, cred eu, și trebuie să respectăm aceste diferențe culturale între statele membre. Dar uh, votarea electronică va exista în viitor, nu am nicio îndoială cu privire la acest uh, subiect. În sfârșit, uh, vis-a-vis -vis de Brexit, ar fi foarte incorrect pentru domnul Sheffield să vă răspund la această întrebare, domnule Leinen, pentru că ieri spuneam că nu e momentul să fac o observație uh, Uh, vis-a-vis -vis de cele patru puncte aduse în discuție în uh, scrisoarea domnului Cameron. Mulțumesc, spune doamna președinte. Dragi colegi, dacă doriți ca domnul vicepreședinte să vă mai răspundă la întrebări, nu puteți avea mai mult de două minute de persoană, după care o să-i dăm 10 minute ca să răspundă tuturor. Începem cu domnul Iardovski din partea ECR. Eh, Panie komisarzu, bardzo dziękuję za, eh, za te deklaracje. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru declarațiile cu privire la transparență. Două lucruri vreau să vă spun. Sunt de acord cu domnul Șeflin și eu consider că folosirea în cazul Ungariei a inițiativei cetățenești europene nu are nimic de a face cu scopul și misiunea instituției uh, acesteia. Inițiativa cetățenească europeană nu trebuie neapărat să reacționeze la ceea ce se întâmplă în uh, statele membre, ci trebuie să vină cu propuneri legislative clare. Dar încă ceva. Cum evaluați progresul negocierilor cu privire la acordul interinstituțional? raportul, în raportul uh, Bresso-Brock există o recomandare care critică uh, practica încheierii acordurilor în primă, lect- în primă lectură. 80% din actele legislative sunt adoptate într-o primă lectură. Doamna Bresu și domnul uh, Brock consideră că această practică nu este una salutară, dat fiind rolul Parlamentului European. Prin urmare, care este părerea Comisiei Europene uh, pe marginea acestei practici? Ce părere aveți despre adoptarea actelor legislative în primă lectură? Merge această adoptare mână în mână cu ideea pe care Comisia Europeană o are pe marginea mai bunei reglementări? Mi-ar plăcea să aflu părerea dumneavoastră. Doamna Ris. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar. Vreau să revin la problema registrului uh, de transparenței. Ați anunțat niște progrese foarte importante și, bineînțeles, suntem uh, mulțumiți de ele. Dar, în același timp, ați spus că avem nevoie de resurse, de colaboratori, Asta pentru a îmbunătăți uh, starea acestui registru. Oare avem suficienți colaboratori la dispoziție care să se ocupe de verificarea datelor oferite de către lobbyiști? Nu îi avem uh, pe acești colaboratori. Nu putem să verificăm dacă datele furnizate sunt corecte. Dar știm uh, în același timp că datele acestea sunt într-adevăr foarte importante, dacă nu chiar esențiale. Asta în primul rând. În al doilea rând, un un lucru foarte important și anume granițele acestei perioade de pauză. Haideți să ne imaginăm că este un ministru într-un stat membru care la un moment dat este numit în calitate de, în funcția de comisar. În calitate de comisar este responsabil pentru diferite domenii uh, dar uh, după o lună și jumătate, o companie cere o întâlnire cu respectivul comisar. Asta s-a întâmplat deja. Domnul uh, Canete era, Caniete era ministru pentru, uh, pentru agricultură și în momentul în care a devenit comisar, fosta sa mână dreaptă în, ministru, în Ministerul Agriculturii a devenit ministru și uh, o, o anume uh, societate uh, aflată în legătură cu cei doi, actualul comisar și actualul ministru, a cerut imediat o întrevedere cu comisarul. Ce părere aveți? Domnul Castaldo. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Bine ați venit la comisia noastră. Vreau să revin și eu la problema registrului transparenței. Vom vorbi, bineînțeles, în primul și în primul rând despre comisie, dar nu trebuie să uităm nici de poziția pe care Consiliul o are pe marginea acestui registru. Toate propunerile pe care le-ați făcut astăzi ar trebui să se aplice și în cazul Consiliului. Nu credeți că pe viitor uh, ar trebui să mm, tratăm subiectul acesta în cadrul unui regulament, nu doar în cadrul unui acord uh, interinstituțional. Și perioada de pauză ar trebui să facă obiectul unui regulament. Astfel, până la urmă, credibilitatea noastră ar fi fundamentată și mai bine fundamentată. Dar ce se întâmplă cu registrul uh, legislativ? Ați vorbit despre el, despre obligativitatea de a publica diferite documente, documente care intră în cadrul uh, dialogurilor tripartite. Uh, Uh, publicarea proceselor verbale, uh, toate propunerile acestea sunt importante. Deocamdată nu sunt în practică normele acestea, dar sunt importante sau pasul ar fi important pentru că o serie de documente sunt importante pentru uh, Parlamentul European. Uh, și procesele verbale ar trebui să fie uh, publicate, nu doar uh, documentele de lucru. După aceea, în TTIP, ați vorbit despre concepția pe care opinia publică o are mm, pe marginea acestui acord credibilitatea și încrederea care ar trebui să fie reinstaurate. Dar trebuie să mergem mai departe de atât. Amintiți-vă doar la, că la ultima rundă sau după ultima rundă de negocieri, s-a declarat uh, sus uh, și uh, tare că uh, documentele publicate sunt singurele care ar trebui într-adevăr să fie publicate. Dar documentele <laughs> respective, haideți să fim serioși, nu erau nici pe departe esențiale. Deci transparența ar trebui să fie una completă și tocmai de aceea trebuie să publicăm absolut uh, totul. Dar dați-mi voie să revin la un, uh, la un alt uh, subiect care corespunde punctului de 22 din raportul Gigold. Este vorba despre conflictele de interes și perioada de pauză. Eu consider, în calitatea mea de membru al Comisiei pentru Afaceri Constituționale, că și uh, reprezentanții speciali ai Uniunii Europene ar trebui să facă obiectul genului acestuia de pauză. De ce? Pentru că vedem ce se întâmplă cu uh, Bernardino Leon. El a fost al, uh, reprezentant al Uniunii Europene pentru uh, Sud, Mediterana de Sud după aceea a preluat un, uh, o funcție asemănătoare la ONU. Deci, iată un exemplu de conflict de interese. În uh, decembrie am înțeles că va fi uh, numit în calitate de director executiv a Academiei Politice din Emiratele Pol- Arabe Unite. Uh, ei bine, e, e absolut incredibil uh, ce, ce se întâmplă, dată fiind uh, experiența avută de sine, de, de domnul Leon în uh, Libia. Mi se pare că această numire, până la urmă, e un picior dat tuturor uh, lucrurilor făcute de Bernardino Leon în calitate de reprezentant ONU și uh, al Uniunii Europene. Deci e nevoie de o perioadă de pauză și pentru acești reprezentanți speciali. Care este părerea dumneavoastră? Domnul Corbett. Mulțumesc. Nu o să pun uh, o întrebare legată de Brexit, de referendumul din Marea Britanie. Sunt absolut convins că acest, acest referendum va fi uh, unul cât se poate de transparent. Vom ști uh, prea bine care sunt opțiunile pe care le putem discuta. Deci nu pun această întrebare, dar pun o întrebare concretă. În momentul în care o companie este înregistrat, înregistrată în registrul comun de transparență și respectiva companie depășește granițele stabilite, uh, poate ea uh, fi eliminată din uh, registru? Cum anume s-ar putea elimina această companie? Printr-o decizie unilaterală a unei instituții sau printr-o decizie comună a tuturor instituțiilor? această opțiune ar trebui să apară nu doar atunci când compania încalcă regulile, ci și în cazul în care compania refuză vreo anchetă demarată de către una dintre instituțiile europene. Dacă nu cooperați cu noi, am putea să le spunem celor de la companie, atunci nu, veți, nu vom mai coopera nici noi cu dumneavoastră și nu veți mai avea acces la instituțiile europene. Mulțumim, domnul Scholz. Și eu vă mulțumesc. Comerț și transparență. Spuneați că s-a ajuns uh, la un acord pe marginea accesului la documentele TTIP. Dar, în raportul Gigold uh, da, și în avizul uh, INTA pe marginea raportului Gigold. Deci, în acest raport se spune clar că mandatele negocierilor precedente nu ne sunt cunoscute. Mandatele acestea sunt uh, atribuite de către Consiliu. Ce se întâmplă așadar? Uh, suntem într-o zonă gri, nu știm uh, ce se întâmplă cu, cu mandatele. Uh, Bine, la TTIP situația e alta, dar mai sunt și alte acorduri acorduri care ar trebui să fie la fel de transparente. Și uh, aceasta fiind uh, întrebare, întrebarea, eu consider că acordurile interinstituționale ar trebui să includă subiectul acesta, dacă e să recâștigăm încrederea cetățenilor. Cred că ar trebui să spunem clar ce anume, cum anume se negociază, pentru ca mai apoi să putem explica cetățenilor uh, rezultatele obținute. Trebuie să spunem cetățenilor care sunt efectele pe mm, plan economic, social, etc. a tuturor acordurilor încheiate. Iată, registrul inter uh, sau re, registrul de transparență ar putea fi conectat de acordul cu acordul interinstituțional pentru a genera genul acesta de transparență. Ce, păre, ce părere aveți uh, dumneavoastră? Țineți cont de lucrul acesta în momentul în care vă gândiți la viitorul acord interinstituțional? Mulțumim, uh, domnul Schöpfling a mai cerut cuvântul odată. Vă mulțumesc de data aceasta nu intervin uh, în nume personal. González Pons este observator la alegerile din uh, Venezuela și mi-a cerut să citesc un text în numele său. Se referă la acordul interinstituțional. Nu voi încerca să fiu uh, cât mai rapid cu putință. La numeroase solicitări ale Parlamentului European, Comisia a publicat într-un final pachetul de mai bunei reglementări, inclusiv acordul uh, din 2003 cu privire la mai bună reglementare. La conferința președinților din 11 iunie, Verhofstadt a fost uh, numit uh, negociator oficial și a primit un mandat s-au stabilit uh, priorități ale Parlamentului cu privire la revizuirea acestui acord interinstituțional. Care erau uh, priorităților? Care erau prioritățile? Întărirea uh, analizelor de impact, inclusiv un test al IMM-urilor, Uh, verificarea principiului subsidiarității și uh, principiului uh, proporționalității, verificarea actelor delegate de pe picior de egalitate și reducerea poverilor administrative, între altele. Până în momentul de față ne-am concentrat pe analizele de impact din punctul de vedere al PPE-ului, aceste analize sunt esențiale și, de asemenea, verificarea principiului subsidiarității. Ne-a dorit mai multe analize independente, spre exemplu implicarea unor experți din exterior în uh, bordurile de expertiză ale Comisiei Europene și ne dorim și uh, analize cu privire la IMM-uri. Ne temem însă că um, aceste doleanțe ale noastre nu se bucură de sprijinul Comisiei Europene și de asemenea uh, în ceea ce privește actele delegate, ar trebui să fim uh, foarte precauți în ceea ce privește conclu- sau consultările experților din statele membre. Ar trebui să ne asigurăm că a, acest aspect este tratat corect și uh, valid din punct de vedere juridic în actul, uh, în acordul interinstituțional. Ce părere aveți dumneavoastră? Mulțumim, domnule vicepreședinte, aveți cuvântul acum. I think I already answered. Mulțumesc. Cred că am răspuns deja la întrebarea privind uh, inițiativa cetățenească, dar înțeleg uh, că poziția domnului Șdovski și a domnului Schlein sunt aceleași. La o primă lectură am făcut o greșeală uh, la început în Parlament, exprimând uh, o opinie în prima lectură și imediat am primit o reacție din partea Parlamentului și mi s-a spus pe bună dreptate că n-ar trebui să mă amestec unde nu-mi fierbe oala, pentru că Parlamentul decide acest lucru și deși este tentant să repet această greșeală, n-am să fac acest lucru din respect pentru autoritatea care are această competență pentru procedura de conciliere. conciliere. Dar dacă ne uităm la această chestiune din punctul de vedere al transparenței și al mai bunei guvernări, al bunei legiferări, uneori uh, întregul spectru al autorității de luare a deciziilor poate să ajungă la o concluzie mai bună decât, o, uh, decât se poate face în procedura de concediere în primă lectură. Nu vreau să uh, și probabil că e cea mai bună metodă de a împăca ambele părți. În ceea ce privește transparența și îmbunătățirea calității, atât Comisia cât și Parlamentul avem uh, personal care se ocupă de aceste lucruri. De ce nu le cerem părerea? Ar putea să ne spună cum să îmbunătățim calitatea, unde sunt uh, punctele slabe și mai târziu am putea să luăm o decizie. Nu sunt sigur că doar că o soluție ar fi doar să punem și mai multă lume la lucru pe această temă. Nu sunt sigur că e nevoie. Întâi trebuie să vedem unde sunt problemele, care sunt neajunsurile și pe urmă să vedem ce direcție apucăm. Înțeleg că unii dintre noastre au vrut să pună probleme specifice vizând anumiți oameni. Eu n-am să intru în dezbateri eh, despre persoane individuale cu dumneavoastră. O să discutăm despre principii dacă doriți, dar nu am să discut despre persoane sau cazuri individuale. Cred că procedurile sunt eh, clare pentru a rezolva aceste cazuri. Și dacă anumite persoane nu respectă eh, procedurile, e clar ce se poate face. Înțeleg uneori uh, contextul politic, dar eu nu pot să mă amestec în uh, controverse politice. Regulile se aplică tuturor celor care lucrează la comisie. Indiferent unde lucrează în cadrul comisiei. Doamna Casaldo spunea că poate ar trebui să legiferăm registrul transparenței. Repet, haideți mai bine să încercăm să obținem rezultate printr-un acord interinstituțional. Dacă acesta nu e suficient, eu am să mă gândesc serios să propun legislație pentru a atinge scopurile acestea. Dar nu este prima mea opțiune. În ceea ce privește nivelul de transparență, inclusiv uh, în cadrul proceselor verbale, acesta este un subiect pe care îl vom discuta când vom vorbi despre acel acord interinstituțional. Până la ce punct să mergem cu transparența, până la ce nivel. Cred că cele trei instituții pot să dezbată acest uh, lucru. Domnul Castel a cerut câteva explicații. Am deja uh, am și eu o întrebare, însă ce se întâmplă cu Roma în ultimele săptămâni? Noi uh, avem uh, aceeași echipă favorită de fotbal, de aceea întrebați Roma ce face? Uh, Bun, uh, acum revenind, ce să facem cu regulile privind transparența? În privința registrului, regulile sunt clare. Poate fi ștarsă o evidență din registru. Întrebarea, era dacă o instituție decide să elimine o înregistrare din registru, acest, acest lucru este valabil și pentru celelalte instituții? Din câte știu eu, adică după părerea mea, aceasta e o decizie unilaterală. Fiecare instituție decide ce dorește să facă. Dar putem avea această discuție, cum vă spuneam, în pregătirea unui acord interinstituțional, pentru a vedea dacă o decizie a unei instituții poate fi considerată o decizie a tuturor celor trei instituții sau măcar a uneia dintre celelalte două. Deci uh, putem discuta acest lucru fără să aducem atingere în niciun fel poziție oficială pe care o vom adopta mai departe. Putem încerca să abordăm și această logică fără să aducem atingere dreptului instituțiilor europene de a lua o decizie în acest sens. Și apoi, în legătură cu mandatul de negociere, dați-mi voie să fiu foarte clar, domnule Scholz. Nu există nicio negociere pe lumea asta care să nu aibă o parte confidențială. Nu se poate negocia un tratat internațional de comerț fără, ă, adică în, în transparență totală. Decât dacă toată lumea aplică această transparență totală. Însă asta nu se va întâmpla niciodată. Dacă vrei să ai succes în negocieri, trebuie să ai posibilitatea să te consulți cu cei de partea ta, fără ca cealaltă parte să știe la ce se referă aceste consultări și ce vrei să obții. Fiindcă dacă negociezi uh, așa, transparent, cu poziția proprie deschisă și cunoscută, vei fi partea slabă din negocieri, întotdeauna. Trebuie să ai încredere în cineva, trebuie să obții așa o poziție de încredere la Consiliu pentru a avea putere în negocieri, pentru a avea pentru a înregistra progrese, dar transparență totală, 100%, oricine este în politică de mai mult de o zi știe că nu există așa ceva. Atunci când uh, încerci să uh, obții un compromis, trebuie să îți uh, asculți adevăratele intenții până când ajungi la acel compromis. În ceea ce privește mandatele, nu se poate cere Consiliului să fie total transparent când discută un mandat, pentru că s-ar trăda poziția de negociere înainte de a începe negocierile. Și pentru domnul Șeflin, am ascultat cu mare atenție ce ați spus, dar cred că Trebuie să vorbiți cu domnul Verhofstadt, pentru că el este negociatorul din partea Parlamentului cu Consiliul și cu Comisia. Elementul, elementele menționate de dumneavoastră sunt într-adevăr partea negocierii și sunt convins că vom găsi între instituțiile noastre un uh, compromis. Deocamdată nu văd nicio diferență între poziția Parlamentului și a Comisiei. Mulțumim, mulțumim că ați fost alături de noi astăzi. Vă urăm uh, toate cele bune și o vacanță de Crăciun uh, plăcută. Cred că pot să uh, fac aceste urări în numele întregul, întregii comisii. Domnul vicepreședinte nu a putut să fie prezent la dezbaterea noastră pe raportul Broc. Am vrea însă să vă invităm aici pentru a vorbi despre asta. N-am pus o întrebare pe această temă pentru că n-am avut timp la dispoziție, dar v-aș invita să veniți să discutăm raportul nostru și când vom avea un uh, document de lucru, vi-l uh, vom transmite sau puteți discuta acest subiect cu doamna președintă, dar ne-ar face mare plăcere să vă avem din nou în mijlocul nostru. Mulțumim. Dear, dear colleagues, I would like to continue our uh, meeting. Dragi colegi, aș vrea să continuăm întâlnirea noastră. Avem un schimb de vederi acum cu Sven Giegold în legătură cu raportul să vă reamintesc că acest uh, pentru acest raport am avut audieri împreună cu alte comisii, cu, comisii, cu control bugetar, jurii și libe în uh, martie și pentru pregătirea lui am avut și contribuția echipei uh, de proiecte legislative, cărora le mulțumesc pentru sprijin. Acum uh, reluăm discuția și Usten, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să subliniez motivația acestui raport. Nu e vorba despre emoții, așa cum spunea vicepreședintele Comisiei. Este vorba despre fapte pe care cetățenii le cunosc. E vorba de faptul că cetățenii și-au pierdut încrederea în proiectul european în ultimii ani am observat că populismul și opiniile politice antieuropene au luat avânt, a luat avânt uh, neîncrederea în instituțiile europene, în proiectul european și cred că acestui fenomen trebuie să îi se răspundă cu un angajament pentru transparență, integritate și competență la nivelul instituțiilor europene, nu pentru că instituțiile au un standard mai scăzut de transparență, integritate și uh, competitivitate, ci pentru că cetățenii consideră că sunt uh, încă îndepărtați de proiectul european și îi preocupă faptul că cei care plătesc pentru a le fi reprezentate interesele la Bruxelles sunt uh, mai bine plătiți decât uh, cei care sunt reprezentați la nivel național și vedem cetățenii consideră că vocea lor nu mai este auzită la nivel european. Democrația, deci, presupune standarde mai înalte de integritate, transparență și responsabilitate și după mai multe discuții cu raportorii din umbră am organizat câteva ateliere pe mai multe teme cu ajutorul secretariatului și cu ajutorul uh, personalului Parlamentului și al Comisiei. Acum depun uh, acest proiect ca bază de discuție și sunt curios să văd ce păreri aveți dumneavoastră. Ideea de bază, măsurile cheie, se referă la reguli mai clare pentru lobby în Europa. Am vorbit cu domnul vicepreședinte al Comisiei despre asta și propunerea raportului meu e clară, să urmărim statele care sunt mai avansate pentru o uniformizare legislativă a prevederilor de bază. Acum, nu vorbim despre cei care sunt implicați în instituțiile europene în uh, procesul legislativ, ci ne uh, referim la cei care organizează întâlnirile cu reprezentanții anumitor interese. Publicul are dreptul să știe cine a fost ascultat și cine nu a fost ascultat. Asta se face în anumite alte state și ar trebui să se poată face și în Europa. Cred că trebuie să tratăm mai serios conflictul de interese, pentru că felul în care facem asta aici la Parlament acum nu este satisfăcător. Nu este satisfăcător faptul că cei care decid conflictele de interese sunt uh, europarlamentari ei înșiși. Cred că există un uh, conflict de interese în gestionarea conflictului de interese la Parlament. Noi suntem uh, puși în situația să-i judecăm pe colegii noștri care uneori sunt din același grup politic. De aceea, Comisia Consultativă ar trebui să fie consolidată cu experți externi, independenți, iar deciziile cu privire la sancțiuni n-ar trebui să fie luate de președintele Parlamentului președintele e pus mereu într-o poziție jenantă, stânjenitoare, când trebuie să facă astfel de decizii. De asemenea, a trebuit o decizie cu privire la perioada de um, la perioada de cooling off după ocuparea unei funcții importante în cazul comisiei. Uh, în uh, Directoratul General pentru Concurență, de exemplu. Se, pot, se, pot, se poate să lucrezi uh, la cazuri importante sau în uh, cazuri care implică state membre, iar apoi te angajezi la o firmă particulară și ai informații cheie care uh, te pot uh, ajuta să câștigi un uh, salariu extraordinar de mare. Cred că ar trebui să existe reguli clare, anumite poziții, anumite cunoștințe pe care le-ai acumulat în serviciul public nu pot fi imediat transformate în câștig personal. Ăsta ar trebui să fie principiul fundamental și cred că încă avem probleme cu accesul la documente. De asemenea, Europa la nivelul Uniunii suntem uh, înaintea multora dintre statele membre cu privire la accesul la documente, dar avem și probleme. Avem dreptul la acces la anumite documente, dar în unele cazuri nici nu știm că există acele documente. Parlamentul ar trebui să aibă o listă a documentelor. Salut uh, existența acestei liste și efortul celor care o întocmesc, dar alte instituții nu uh, dispun de astfel de liste și nici nu știi ce să ceri. Asta ține de transparență în procesul legislativ. Am făcut și câteva propuneri pentru îmbunătățirea activității Consiliului. Se întâmplă multe lucruri la Consiliu care nu sunt deloc transparente și asta ridică îngrijorări legitime când vine vorba despre decizii ce țin de moneda unică. Eurogrupul nu are nici măcar procese verbale de la întâlnirile pe care le ține și cred că Parlamentul ar trebui să ia foarte în serios această situație și să ceară din partea partenerilor noștri să aplice același nivel de transparență. Cu privire la trialoguri acum, care prezintă un nivel mare de interes public, nu recomand să abolim sau să reducem practica trialogurilor, pentru că cred că Parlamentul este mai puternic în acest proces de negociere noi nu avem nevoie de o majoritate absolută în plenară pentru a reconfirma poziția noastră. Însă, cred că nu este acceptabil ca trialogurile să fie atât de netransparente. Poate că avem nevoie nu doar de un registru al documentelor, ci un registru al trialogurilor. Trebuie să știm cine participă, ce se discută, procesele verbale trebuie publicate și asta este una din propunerile mele. Pentru whistleblowers, ei sunt uh, foarte importanți pentru câștigarea încrederii publicului în uh, cazuri de impozitare, de fraudă și așa mai departe. De aceea ar trebui să cerem comisiei o directivă pentru protejarea acestor whistleblowers pentru măcar un nivel minim de protecție la nivel european. Și ați văzut, sunt și alte propuneri concrete. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră cu care am discutat. Acest uh, aviz a stârnit mult interes și în alte comisii și vreau să mulțumesc și cetățenilor care mi-au trimis foarte multe propuneri. Am primit sute de propuneri prin intermediul uh, site-ului internet pe care l-am uh, deschis. Vreau să continui această activitate și să continui această dezbatere între noi. Sigur, nu toată lumea va fi de acord cu toate propunerile. Va fi un schimb de idei foarte interesant dar această discuție despre transparență, integritate, responsabilitate este de mare interes pentru publicul nostru. Mulțumesc. Acum ar trebui să dăm cuvântul raportorilor, spune doamna președinte. Dacă cineva înlocuiește pe altcineva, să-mi spună. Acum PPE-ul Andrei Plencovici. Mulțumesc frumos, dragă Danuta, și mulțumesc și lui Sven, raportorului nostru pentru acest raport important privind uh, transparența, răspunderea și integritatea în instituțiile europene, care, cred eu, ne oferă ocazia unică de a avea o abordare coerentă în ceea ce privește îmbunătățirea standardelor în toate cele trei zone interconectate. Îi mulțumesc în special pentru lucrările pregătitoare care s-au făcut înainte de prima prezentare oficială a raportului în Comisia AFCO, și cred că atelierele organizate cu participarea unui număr masiv de eurodeputați și oficiali din um, instituțiile europene competenți și interesați, aceste ateliere așadar au fost un exercițiu foarte util în pregătirea raportului, pentru că sunt foarte mulți actori care participă la procesul decident european, este util să-l facem cât se poate de transparent pentru a înțelege sensul acestei transparențe, astfel cum este ea stipulată în tratate. Este evident că transparența și răspunderea sunt esențiale pentru recâștigarea și întărirea încrederii cetățenilor europeni și totodată pentru confirmarea legitimității instituțiilor europene. Cetățenii noștri trebuie să aibă dreptul la un nivel și mai ridicat de transparență și fix acesta este scopul acestui raport. Încrederea cetățenilor în procesul legislativ și în legitimitatea instituțiilor europene sunt inseparabil legate de transparență, răspundere și integritate. De aceea, PPE-ul se angajează cu totul și este cât se poate de deschis în această privință. Cu toate acestea, este esențial să găsim echilibrul corect între transparență și alte valori, principii și bune practici în activitatea instituțiilor europene. Se pare că, în unele aspecte, proiectul de raport pur și simplu merge puțin prea departe, adoptând aplicații foarte ample ale principiului, fără a ține însă seama, poate, de alte valori care ar fi, putea fi periclitate. Există mai multe aspecte importante și poate chiar contencioase în ceea ce privește câteva propuneri din proiectul de raport. De pildă, nu mi se pare acceptat inacceptabil ca simpla posibilitate a votanților de a uh, aborda reprezentanții din uh, Parlamentul European să uh, fie atât de ușor la dispoziția lor, fără niciun fel de monitorizare. De asemenea, mai există și problema triarogurilor, după cum spunea domnul Giegold. Apoi, transformarea principiului transparenței în um, dispoziții cotidiene nu ar trebui să ducă la uh, piedici prea mari. am putea totodată să avem probleme cu uh, responsabilitățile democratice ale um, eurodeputaților, împiedicându-i să își desfășoare munca pe care ar deveni prea uh, birocratizată și le-ar uh, îngreuna totodată comunicarea cu votanții. Cred că acestea sunt zonele unde am putea găsi compromisuri. Mai mult, subiectul menționat în dezbaterea anterioară cu domnul Timmermans, anume perioada obligatorie de um, în care există starea de incompatibilitate, acea cooling off period, nu este perfect proporțională din punctul meu de vedere. Din toate aceste motive, grupul nostru va încerca să găsească un echilibru, un compromis, un dialog cu raportorul și toți ceilalți raportori din umbră și toate celelalte grupuri pentru a găsi o soluție bună între cele două exemple pe care vi le-am prezentat. Este important să ridicăm și mai mult nivelul de transparență în cadrul instituțiilor europene. Trebuie să ne asigurăm că eforturile instituțiilor europene și munca acestor instituții se realizează astfel încât să putem ajunge la acorduri cu partenerii noștri din întreaga lume și mă refer aici în special la negocieri foarte delicate și cea mai mare, care a trezit cel mai mare nivel de îngrijorare vis-a-vis -vis de transparență, a fost TTIP, dar să nu uităm și de CETA cu partenerii canadieni. Și aici, ca fost diplomat, trebuie să recunosc că dacă totul se pune imediat pe internet, trebuie să fii un diplomat de tip Kissinger ca să dovedești întotdeauna că ai câștigat negocierile. Deci, uh, echilibrul corect, uh, existența unei marje în negocieri, dar și informarea adecvată și la timp este o provocare cu care ne confruntăm de mulți ani și, cred eu, acest raport, atunci când vom ajunge în etapa finală, trebuie să ne oferim și noi, de fapt, și celelalte grupuri uh, timp suficient ca să informăm și pe colegii care nu sunt aici, pentru că acest raport uh, se referă la toți uh, uh, reprezentanții și atunci când eu și Sven am discutat, ne-am gândit că poate ar fi bine să extinde puțin perioada până de amendamente până la sfârșitul uh, lui februarie, uh, date fiind sărbătorile, pentru că în acest timp să venim cu sugestii bune privind îmbunătățirea textului care ni s-a pus la dispoziție și aștept cu nerăbdare negocieri bune și utile și un text bun care să contribuie masiv la transparență, integritate și răspundere în cadrul instituțiilor europene. Vă mulțumesc! Înainte să continui, uh, cu raportorii din umbră vreau să spun două lucruri. Unu se referă la asistenții sau consilierii altor colegi. Discuția privind raportul Bresobroc va fi după această întâlnire, nu după masa, să le spuneți colegilor. Și apoi trebuie să terminăm această discuție până la 11 și jumătate și de aceea vă rog să fiți cât se poate de sunciți, pentru că lista din fața mea este una foarte lungă. Iolainen, vorbești ca raportor din umbră, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să-i mulțumesc lui uh, Sandy Gold pentru tot ce a făcut, mulțumesc pentru audieri, pentru ateliere și eu sunt de părere că transparența și responsabilitatea asumată sunt uh, esențiale în contextul relației acesteia dintre cetățeni și instituții. Ne dăm seama că instituțiile europene sunt mai bune decât multe instituții naționale, dar nu trebuie să ne mulțumim cu asta. De ce? Pentru că, dată fiind distanța dintre cetățeni și Bruxelles, noi avem Uh, obligația de a stabili standarde de transparență și uh, responsabilitate mai înalte. Uh, Comisia Barroso a avusese ambiția de a crea niște instituții europene mai transparente, mai responsabilizate decât oricare alte instituții la nivel mondial și acesta este ambiția pe care trebuie să o transformăm în realitate. Dar nu cred că uh, lipsa de încredere în instituțiile europene se datorează lipsei de transparență. Haideți să nu ne lăsăm induși în eroare. Încrederea în instituțiile europene a scăzut din pricina globalizării care îi face pe oameni să creadă că, nu, că Europa nu îi protejează de concurența nelo- neloială. Vinovată este criza economică, criza refugiaților, etc., etc. Nu doar transparența e vinovată de ceea ce se întâmplă, dar și ea contribuie, e drept și în special la negocierile internaționale, precum TTIP-ul, milioane de oameni, iată, au zis că nu e acceptabil ca eurodeputații să nu cunoască detaliile legate de negocieri, că e inacceptabil ca opinia publică să nu fie nici ea informată. Deci, iată, putem să îmbunătățim lucrurile, avem multe de făcut. În ceea ce privește registrul de transparență, iată, am purtat discuția cu uh, vicepreședintele Comisiei. E clar că toate lacunele trebuie să fie eliminate, avem nevoie de un re- registru cât mai complet cu putință, trebuie să vedem dacă avem nevoie de un act legislativ sau dacă stimulentele sunt suficiente. Dezbaterea este deschisă și vrem să o purtăm. De asemenea, calitatea datelor trebuie să fie îmbunătățită, resursele trebuie să fie puse la dispoziție pentru asigurarea controlului. Ei, pe temele acestea suntem suntem cu toții de acord. Transparența în contextul uh, negocierilor internaționale, după cum am spus, uh, capitolul acesta, iată, îl tratăm în contextul TTIP, dar uh, genul acesta de transparență trebuie să se extindă și în cazul celorlaltor acorduri internaționale. Negocierile nu trebuie să se mai poarte în spatele ușilor închise, trebuie să fie cât se poate de transparente, pentru că până la urmă rezultatele acordurilor influențează viața cetățenilor europeni. În ceea ce privește procedurile legislative, într-adevăr, la trialoguri avem nevoie de mai multă uh, transparență. Trebuie să ne asigurăm că există procese verbale și din partea Consiliului și că cetățenii europeni, dar și colegii um, pot să aibă acces la aceste procese verbale. Ce, ce face grupul euro sau alte, alte gremii, organisme, este inacceptabil. De asemenea, un uh, sistem de protecție a uh, acestor whistleblowers. Da, suntem de acord. După aceea, în ceea ce privește conflictele de interese, uh, trebuie neapărat să discutăm despre perioada existenței stării de incompatibilitate, această mm, perioadă de cooling off, trebuie să ne asigurăm că standardele respectate în diferite profesii liberale ar putea să, să fie adoptate și în cazul funcționarilor europeni. După aceea, oare Mm, ar trebui să renunțăm la autonomia Parlamentului European. Chiar trebuie să acceptăm influența unei, unui consiliu de uh, de consultanță, avem nevoie de decizia acestui Consiliu pentru a vedea dacă există sau nu conflicte de interes în sânul eurodeputaților sau printre eurodeputați. Cred că autonomia ar trebui să fie conservată. După aceea, în ceea ce privește partidele politice, am văzut că există reguli, dar de multe ori regulile au fost încălcate. După aceea, ultima revizie a, a normelor referitoare la grupurilor politice a dus până la urmă la punerea în aplicare a ideilor uh, prezentate în acest raport. Avem uh, până la urmă o transparență a bugetului, avem o transparență a atribuirii uh, locurilor prin comisii. S-ar putea să mai existe lacune, dar ele sunt minore. Deci, pe ansamblu, grupul meu este de acord cu propunerile pe temele acestea, dar mai există teme care ar trebui să fie discutate în detaliu. E clar că tema este de interes pentru toată lumea, toată lumea va vedea ce sau va urmări ce se întâmplă în AFCO. Uh, de aceea trebuie să invităm, uh, să ne invităm colegii la dezbateri. În numele ECR, domnul uh, Uiașdovski. Dragi colegi, Doresc să susțin raportul elaborat de domnul Giegold. Sigur, trebuie găsit un echilibru între valori cu preferință pentru transparență, mai ales în cazul procedurilor legislative ordinare, unde în etapa trialogului există limitări de transparență, în detrimentul nu doar al transparenței, ci și al calității legislației. Deci nu e vorba doar de un acces mai uh, redus pentru public. Cred că riscăm și un oarecare paternalism excesiv din partea instituțiilor europene și de aceea avem nevoie de deschidere în relațiile cu publicul și în special cu parlamentele naționale. și de aceea uh, ECR va susține această propunere. Y muy brevemente, Presidenta, muchísimas gracias. Maite, doamna președinte, da, mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc domnului Gigold pentru munca sa. Avem nevoie de această dezbatere aici și acum. Abordăm probleme care se referă la calitatea, la muncii noastre, la transparență, la răspundere și la îmbunătățirea lucrurilor. Știm că există loc de mai bine în multe domenii unde lucrurile nu sunt clare. Raportul nu are taburi, îmi place acest lucru. Toate problemele sunt tratate direct și asta este foarte important pentru viitorul dezbaterii. Avem, la urma urmei, nevoie de un uh, instrument care creează o îmbunătățire și întrebările pe care le-au ridicat colegii sunt acoperite de raport. Trebuie să uh, realizăm cât de multe se uh, poate pentru a îmbunătăți calitatea dezbaterii, a aplica normele adaptate și a ne perfecționa munca. Vom munci din greu, în bună credință, cu toți raportorii din umbră pentru a ne asigura că uh, realizăm ceva ce uh, își doresc toate comisiile. Mulțumesc, domnul Helmut Scholz. Și eu vreau să-i mulțumesc raportorului, mai întâi de toate pentru angajament, de asemenea pentru viziunea sa și vreau să-i mulțumesc de asemenea pentru cooperarea pe care a avut-o până acum cu raportorii din umbră. Uh, cu siguranță relația aceasta de colaborare se va continua pe viitor. Trei comentarii importante din punctul meu de vedere. E vorba despre subiecte care poate ar merita a fi aprofundate. În raport uh, se vorbește și despre despre gestionarea vieții politice prin prisma instituțiilor europene. Vorbim, da, despre transparență, dar cred că transparența ar trebui să fie raportată la din ce în ce mai numeroasele ac- acorduri interguvernamentale. Uh, numărul acestor acorduri, uh, după cum ziceam, uh, crește și tocmai de aceea trebuie să vedem în ce măsură instituțiile europene mai au într-adevăr un rol și cum anume prin transparența suplimentară pot să elimine genul acesta de, de acorduri și să recâștige încrederea cetățenilor. După aceea, amprenta legislativă, da, o idee bună, dar cum putem să o transformăm într-o practică obligatorie? Mi-ar plăcea să mai port cu Sven o dezbatere pe tema aceasta. Deci, cum ne putem asigura că există angajamente obligatorii în acest sens? După aceea, negocierile UE, reprezentarea pe plan internațional, am discutat despre partea comercială, dar uh, Uh, când vorbim de negocieri, vorbim și despre negocieri cu privire la vize, se poate negocieri și pe tema dezvoltării, ajutorului de dezvoltare, etc. Și pe, în domeniile acestea trebuie să uh, fim mai transparenți. În puneam o întrebare uh, domnului comisar cu privire la mandatele de negociere. Să nu uităm că uh, Consiliul este cel care oferă mandatul de negociere și Comisia de fiecare dată când e trasă la răspundere poate da vina pe Consiliu. Deci tocmai de aceea eu consider că acordul instituțional ar putea fi uh, folosit pentru a impune mai multă transparență atât Consiliului cât și Comisiei pe tema uh, acordării mandatelor de negociere pentru diferitele, de, a, uh, diferitele acorduri. Uh, cam atât din partea mea, mulțumesc și mă aștept cu nerăbdare viitoarele discuții. Mulțumesc! Thank you, understand the- Mulțumesc, înțeles că Fabio Castaldo nu este aici, Harold Fanamas nici el și trecem la Barbara. Vrei să ai cuvântul? Renunțați. Bine. George? Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-l felicit și eu pe domnul Giegold. Cred că a realizat un raport extrem de important. Voi încerca să fiu succint pentru că văd uh, cum trece timpul. Mai întâi, dacă am înțeles bine, el presupune că cu cât transparența este mai mare, cu atât încrederea este mai mare. Eu nu sunt convins că este fix așa. Există o corelație, dar există și alte circumstanțe și alți factori care îmbunătățesc încrederea și unii dintre ele au de-a face cu autoritatea instituțională, separată de încredere. În al doilea rând, uh, Încrederea se mai câștigă și prin rezultate, prin succes și, în al treilea rând, nu subestimați niciodată ceea ce eu numesc cinismul naiv, adică atitudinea oamenilor care zic, a, păi dacă fac public atât de mult, atunci care e adevărul? Cu alte cuvinte, sunt tot felul de factori care, de fapt, creează o confuzie în relația dintre încredere și transparență. În al doilea rând, domnul Gigold a vorbit despre transparență, răspundere și integritate, da, dar eu aș mai adăuga și feedback aici. Mie mi se pare că procesul politic, pentru că despre el vorbim într-un sens, poate și probabil ar trebui să fie îmbunătățit prin participarea unui număr cât mai extins de surse. Și așa ajung la punctul al treilea din discursul meu. Cred că există o tensiune între, să zicem, informațiile primite uh, de la lobbyști și așa mai departe, de la factorii de uh, interes și uh, influența necuvenită. Este foarte greu să înțelegem când intervine influența necuvenită, însă trebuie să cunoaștem acest uh, pericol. Unii lobbyști sunt foarte buni la a forța o anumită notă și poate interlocutorii lor nu, uh, sunt, uh, nu au același grad de reușită. Vis-a-vis -vis de perioada existenței stării de incompatibilitate, am o întrebare. Sunt total de acord cu ce spune Sven Giegold. Cunoștințele uh, dobândite în interesul public nu trebuie să fie transferabile interesului privat. Dar ce se întâmplă cu ele? Ce facem cu ele, da- ce se, facem cu ele dacă se pierd? Este o pierdere care merită? De exemplu, dacă, să zicem, cineva dobândește cunoștințe prin munca pe care o face într-o instituție a Uniunii Europene, poate apoi să ducă acele cunoștințe în statul de origine și să le folosească acolo, este o întrebare dificilă. A, și încă ceva legat de denunțători. Da, sigur, denunțătorii joacă un rol esențial în procesul politic, dar nu uitați că și ei pot să fie malițioși și frivoli. Mulțumesc, George. Mercedes Bresa. Mulțumesc, doamne președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc lui Sven, care a elaborat un text foarte fluent, foarte solid. Raportorul nostru din umbră a vorbit deja despre aspectele cheie, așa că eu vreau doar să mai adaug, pentru că nu avem foarte mult timp, câteva observații. Prima se referă la secțiunea legată de eurodeputați și ideea unui comitet consultativ cu uh, majoritar membrii externi. Totodată se îndepărtează anumite puteri ale președintelui de punere în aplicare sau de efectuare, de executare a deciziilor legate de condul de conduită. Eu sunt șocată oarecum pentru că unul dintre principiile fundamentale ale unui sistem democratic este să poată organiza un parlament și să poată monitoriza ce se întâmplă acolo dacă se fac greșeli, evident, lucrurile trebuie să fie clare și să existe o supraveghere a acestora. Dar, dacă transferăm aceste puteri, atunci nu prea știu dacă sunt de acord cu asta. În al doilea rând, vis-a-vis -vis de finanțarea partidelor politice europene. este necesară o evaluare independentă a rezultatelor bugetare. Dar, din nou, transferul nu se poate face total. Competența finală revine Parlamentului. Trebuie, așadar, să fim oarecum atenți cu cât uh, membrii Parlamentului se împart mai mult, cu atât uh, cetățenii, cu atât cetățenii uh, o să își piardă mai mult încrederea. Este bine să avem păreri diferite, dar uh, să nu ducem lucrurile prea departe. Mulțumesc frumos, Silvi Gular. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc uh, raportorului care a a avut niște rezultate foarte utile, dar cred că trebuie să mergem puțin mai departe cu discuția. Sunt total de acord cu ce zice Mercedes. Acum jumătate de oră, împreună cu Pascal Duron, am fost la emisiune și cred că nu trebuie să încurajăm suspiciunea sistematică vis-a-vis -vis de acest uh, Parlament. Eu m-am săturat de autoflagerale europenelor, europenilor, ca și când în statele membre, la nivel local, la nivel național, n-ar fi decât îngeri sfinți, oameni care nu sunt uh, supuși atacurilor lobiștilor. Deci, încă o dată, da, să facem eforturi aici, dar mi-ar plăcea ca raportul să spună că oricum este un element care se aplică tuturor autorităților publice, și la nivel local, și european, și de altfel și global, pentru că nici reuniunile de la nivel global nu trebuie să lipsească, uh, să fie scutite de această uh, examinare. Apoi, nu cred că există sistemele, um, sisteme perfecte. O să vă dau un exemplu. Lodil spunea în audierea sa că ok, trebuie să dăm o listă cu cei care vin la noi în birou, dar ce facem cu oamenii care ne întâlnim în, auto, în tren? Uh, pentru că și acolo se pot întâmpla multe. Să nu credem că putem face un sistem perfect și, după cum se spune și în expunerea de motive, să nu uităm că nivelul european este poate mai curat decât altele. Pe de altă parte, sunt total de acord cu ce spunea domnul Scholz vis-a-vis de un lucru important. Problema este mai generală de atât. E vorba de negocierile internaționale în general, nu doar cele comerciale, uh, și, și acolo, ce solicităm la nivel național comparativ cu nivelul european? Oare la nivel național există aceleași uh, cerințe de transparență chiar vis-a-vis -vis de TTIP? Am auzit care este voința uh, eurodeputaților în echipele de negociere. Diplomația funcționează pe principiul secretitudinii la un anumit nivel și statele membre trebuie și ele să facă eforturi. Este corect să spunem că problema este deriva interguvernamentală, fie că vorbim de EU, zona euro 19 sau de toate cele 28 de state. Nu trebuie să izolăm zona euro pentru că ce se întâmplă în Consiliul European sau în relațiile cu Turcia, nimeni nu știe nimic, ni se spune doar ce vor ei. Și o să vin cu două provocări mai mari. Mai întâi observație. Trebuie să găsim un echilibru. De exemplu, trei ani de cooling off. Mi se pare mult. Există risc să pierdem experiență și uh, expertiză. Trebuie să existe un, un, um, un dute vino uh, între public și privat și, sincer, vă imaginați toți tinerii care au contracte de trei ani doar, la orice nivel și după aceea trei ani să nu poată lucra în sector, în alt sector, cred că vis-a-vis -vis de tineri ar fi destul de nedrept și ar trebui să adaptăm lucrurile acolo, poate la nivel de comisari și um, la nivelul uh, personalului nivel, să reglementările să fie altele. Apoi, în primul rând, aș vrea să facem bilanțul vis-a-vis -vis de uh, partea negativă a subsidiarității. Nu vreau să-l provoc pe Sven. Însă, dacă ne uităm la problemele de corupție în punerea uh, în funcțiune a fondurilor europene, astea se întâmplă uneori la administrația statelor membre. Și aici raportul trebuie să spună clar că suferim de faptul că Uniunea Europeană delegă gestionarea bugetelor uh, europene uh, către autorități pe care le controlează doar indirect. Poate acest lucru ar trebui menționat ca atare. Când vedem că în Polonia există un guvern care primește 4% din PIB din bani europeni și uh, acolo nu se pune problema de integritate, pentru că integritate înseamnă să știi și să spui și mulțumesc, să faci parte într-un sistem colectiv. Integritatea nu e doar la nivel european, așadar, ci și în relațiile între state. Și în sfârșit, oare acest Parlament chiar este un model de transparență? Delegațiile naționale, eu sunt de acord cu folosirea metodei DONT pentru atribuirea posturilor. O familie politică are un candidat și așa mai departe dar după aceea modul în care se distribuie posturile în funcție de naționalități e corect, e transparent, e integru. Cred că acest punct ar trebui pus și el în raport. Acest Parlament nu poate da lecții altora în timp ce el se abține de la toate problemele de lipsă de transparență în relația cu conferința președinților, președinților în discuțiile între grupurile politice și organizarea tuturor relațiilor de la raportor până la, uh, până la președinte. Mulțumesc. Uh, thank you, Sylvie. Uh, Mulțumesc, Sylvie. Richard Corwitt. Mulțumesc uh, și eu raportorului și am patru observații. Mai întâi, vis-a-vis -vis de observațiile dumneavoastră. Sunt de acord cu abordarea dumneavoastră că nu e vorba despre interzicerea acordurilor în primă lectură, ci despre transparentizarea acestora și oferirea unor măsuri de siguranță. Nu avem timp, așa că nu o să intru în detalii, dar uh, vă pot uh, trimite materialul. 2 vis-a-vis -vis de conflictul de interese în cadrul Parlamentului și cum se evaluează conflictul de interese. Cred că acesta este un punct foarte interesant și aș ruga raportorul să se uite ce se întâmplă în Statele Unite, unde, în Regatul Unit, îmi cer scuze, unde există autoritatea independentă privind standardele Parlamentului, unde nu uh, deputații evaluează deputații, ci este un organism extern care face această evaluare. Știu că este surprinzător în zilele acestea ca uh, Regatul Unit să ni se pare un model pentru orice, dar poate e ceva ce ar putea fi analizat. E ceva uh, care vine de la guvernul laburist, nu e o reformă recentă. Da, o dovadă de calitate, cum spune Almar. Uh, și trei, problema uh, eurodeputaților care au uh, uh, preocupări externe. Cred că uh, merge spre departe, pentru că, conform normelor actuale, un fermier ar trebui să-și vândă ferma ca să poată uh, candida. Deci, mare atenție la formulare. Cred că trebuie să puneți accentul pe uh, eurodeputați care, în timp ce sunt eurodeputați, au și uh, uh, un post la o firmă care um, face lobby la Parlament. O să mă opresc cât răspund domnul Broc la telefon. Cred că adevărata problemă este uh, la persoanele care își folosesc contactele și uh, informațiile interioare în cadrul unor firme de lobby. De asemenea, ar trebui să aplicăm și regulile pe care le avem uh, deja în ceea ce privește declararea unui interes, chiar și declararea unui interes înainte de vot, într-o comisie și acolo, de exemplu, la Comisia pentru Agricultură, un fermier ar trebui să spună, da, eu am un interes atunci când votez aici, uh, pentru că mă influențează într-un fel sau altul. Și, în sfârșit, în ceea ce privește amprenta. Mulți dintre noi facem asta și e foarte ușor să o faci Pur și simplu faci o listă cu cine te întâlnești și o pui pe website. Nu e nicio birocrație. Obiecția legată de birocrație nu are nicio valoare, după părerea mea, pentru că nu e nimic dificil. Și apropo de ce spunea Franz Timmermans, cât de departe mergi, uh, cum rămâne cu oficialii juniori care nu au putere de decizie și așa mai departe. Păi, sincer, dacă un lobbyist crede că merită să le acorde atenție, atunci eu cred că uh, merită să fii transparent. Dacă uh, Philip Morris se duce cu un uh, oficial dintr-o poziție uh, junior la prânz, eu cred că asta trebuie să fie înregistrat pentru că înseamnă, ei înseamnă că merită. Nu contează ierarhia, ci contează dacă ai avut contact cu uh, lobiștii sau nu. Mulțumesc frumos, Pedro. Prezident, eu cred também saudar Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru toate propunerile sale. Multe dintre propunerile acestea ne-ar putea ajuta să mergem înainte în ceea ce privește transparența la Parlamentul European. Dar dați-mi voie să vă spun uh, că discuția pe care o purtăm astăzi ar uh, trebui să fie purtată pe uh, lucruri care, într-adevăr, uh, contribuie la sporirea transparenței, dar contribuie de asemenea la acoperirea unor lacune și acoperirea lor într-o manieră echilibrată. Mi se pare că e o idee bună aceasta a registrului de transparență. În acest registru de transparență trebuie să fie stipulat să fie uh, stipulați toți cei care ar putea avea vreun interes sau uh, altul. Uh, eurodeputații ar trebui, de asemenea, să mm, formuleze un fel de rapoarte lunale, lunare cu privire la posibilele conflicte de interese pe care le-au uh, observat. E important uh, ca aceste uh, rapoarte să fie uh, întocmite pe baza unor norme cât se poate de clare, norme care guvernează până la urmă sau trebuie să guverneze până la urmă activitatea de eurodeputat. Ar fi uh, de asemenea bine mm, să avem o mai largă diseminare a documentelor de uh, negocierea documentelor discutate la Parlamentul European, dar același lucru trebuie să se întâmple și în cazul Comisiei uh, uh, Consiliului European. Cu siguranță vom veni cu noi propuneri. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să intru prea mult în detaliu, în detalii, asta și pentru că am completă încredere în Sven. Vreau să le răspund lui Silvi și lui Mercedes pe un aspect de principiu. Uh, ele spun că nu trebuie să cerem mai mult de la instituțiile europene decât uh, ce anume cere de la, cerem de la autoritățile naționale. Da, în teorie, dar în practică consider că nu trebuie să le dăm la o parte o, importanța opiniei publice europene. Și pentru opinia publică europeană, instituțiile europene sunt cele pe lângă care acționează interesele, părțile interesate, lobbyiștii. Că ne dorim sau nu, tocmai din motivul acesta trebuie să dăm dovadă de exemplaritate. De ce? Pentru că cetățenii europeni uh, au uh, impresia că autoritățile naționale până la urmă apere, le apere interesul apără interesul general. Dar, din păcate, aceiași cetățeni europeni nu mai au uh, aceeași uh, părere despre instituțiile europene. Și asta trebuie să, să se schimbe. Tocmai de aceea noi trebuie să ne asigurăm că Europa dă, e un exemplu în diferite uh, domenii. Trebuie să ne asigurăm că, iată, interesul public merge mână în mână cu interesul general și cu transparența. Asta este miza secolului 21 și dacă nu reacționăm într-o manieră um, concertată pe planul acesta, e clar că încrederea în instituțiile europene va scădea și pe viitor. Deci, iată, acesta este motivul pentru care trebuie să legiferăm și nu altul. Sven, două minute sau unul și jumătate dacă poți. Vom mai purta discuții Da, dacă e să încep, atunci uh, colegii din jurul meu ar trebui să tacă. I have time. Uh. Bine, eu am vreme. Poate domnul Brock nu are la fel de mult timp ca și mine. Bine, nu pot să comentez acum toate remarcele pronunțate. Dar în substanță vreau să vă spun următorul lucru. Suntem oarecum idealiști când vine vorba despre relațiile dintre stat și cetățeni. Dumneavoastră vorbeați despre vremurile acelea imemoriale în care autoritatea autorităților era una clară, vremurile imemoriale în care oamenii aveau încredere în autorități, Uh, vorbeați despre prea multă transparență care ar putea dinaminta până la urmă încrederea aceea în autoritățile uh, politice care luptă pentru interesul general. Ei, eu cred că nu mai avem nimic de a face cu timpurile alea imemoriale, lucrurile s-au schimbat și trebuie să ne schimbăm și noi. Uh, suspiciunile, neîncrederea sunt reale. Nu putem face noi ceva pentru a crește gradul de suspiciune și tocmai de aceea trebuie să încercăm a diminua animozitățile. Și uh, pentru a diminua animozitățile, trebuie să ne asigurăm că suntem cât mai uh, transparenți cu putință în ceea ce privește lobbyiștii, în ceea ce privește responsabilitățile, integritatea, etc. Deci asta trebuie să facem, dar în acest context trebuie să venim cu propuneri, într-adevăr, echilibrate, care trebuie să poată funcționa în realitate. Deci asta vom discuta în detaliu, dar în ceea ce privește aspectul fi- general și filozofic, eu cred că trebuie să reacționăm cât mai curând cu putință. În ceea ce privește calendarul, cele două grupuri mari au uh, cerut mai mult timp la dispoziție. Președinta a propus data de 19 februarie ca dată limită pentru depunerea amendamentelor. PPE-ul uh, își dorea ca acest termen să vină cândva la finele lunii februarie, dar eu n-am nicio problemă, cum doriți dumneavoastră. Singurul lucru pe care mi-l doresc este să mai purtăm o dezbatere aici la comisie, alături de uh, cei care creează avizele din partea celorlaltor uh, comisii. Pe lângă asta, vom continua să avem întâlniri cu raportorii din umbră. Mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu grupul de lucru privind uh, regulile de procedură. Cred că uh, multe dintre aspectele care ne preocupă se suprapun și tocmai de aceea ar trebui să discutăm împreună. Deci, mulțumesc pentru susținere, aștept amendamentele dumneavoastră și dacă președinta este de acord, termenul limită de depunere a amendamentelor ar putea să fie cândva la finele lunii februarie. Aștept de asemenea ap- aportul societății civile, a cetățenilor, etc. Lobbyul reprezentanților reprezentanți reprezentațiilor uh, regionale, îmi cer scuze, sunt cele care s-au implicat cel mai tare în uh, discuții. Se pare că sunt uh, foarte bine organizate și sunt foarte interesate de acest registru de transparență pe care îl doresc la nivelul instituțiilor europene, dar pe care nu-l au ele în sânul lor. E foarte interesantă situația, dar cu siguranță vom mai discuta despre subiectul acesta pe 29 februarie, la ora prânzului, acesta să fie termenul limită de depunere de depunere a amendamentelor. Sunteți de acord? 29 februarie, ora 12. Și 29 februarie chiar e o dată. Am verificat calendarul. Mulțumesc. Acum trecem la raportul Breso-Brock dar vă avertizez că nu sunt chiar atât de flexibilă pe cât pare a fi. La ora 12 facem o pauză, vă anunț de pe acum și trecem după aceea la vot. Deci, începem. Nu știu cine începe, Elmar sau uh, Mercedes. Doamna Breso. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. Din păcate, iată, nu avem prea mult timp la dispoziție. Raportul nostru, documentul nostru de lucru se, se ocupă ambele de multe, multe aspecte. Vreau să vă atrag atenția sau să vă reamintesc că multe evenimente sau am avut parte de multe evenimente în ultima vreme. Mai întâi criza refugiaților, după aceea atentatele teroriste din Paris și de, a, de aiurea și toate evenimentele acestea ne arată că temele pe care le punem noi în discuție în raportul nostru sunt deosebit de importante. nu avem timp să discutăm despre modificarea tratatelor. Tratatul de la Lisabona ne permite deja să colaborăm mai strâns, să mergem împreună, mână în mână, pe plan social, economic, politic. Putem, ne permite să tratăm într-o manieră coordonată problema refugiaților, dar și problemele securitare. Raportul nostru are drept misiune explicarea normelor uh, conținute de către tratatul de la Lisabona, care ar, odată folosite, ar permite aprofundarea proiectului european. Tratatul de la Lisabona ne permite să acționăm fără a trece prin acea procedură îndelungată și dificilă a modificării tratatelor. Ei bine, provocări sunt multe. Eu nu voi intra în detaliu în momentul de față, mă voi concentra pe dimensiunea economică în primul și în primul rând. Nu trebuie să uităm că trebuie să aprofundăm, să solidificăm Uniunea Economică și Monetară. Avem o serie de propuneri uh, deja care poate că um, până în momentul de față n-au fost exploatate întru totul. Și tocmai de aceea trebuie să venim cu propuneri care să ne permită să facem pași uh, concreți înainte. Uh, Uh, și ce înseamnă asta? E vorba despre propuneri care ne-ar putea ajuta să creăm mai multe locuri de muncă, să garantăm securitatea piețelor, uh, să generăm creștere economică. În acest context uh, ne gândim că un pact social ar fi important. Un pact cu indicatori sociali obligatorii și severi. Acestea ar trebui să li se alăture indicatorilor economici și bugetari. După aceea, politica uh, externă, politica de securitate și apărare trebuie să fie uh, să fie mai mai dezvoltate, să fie dezvoltate. Președintele francez a cerut aplicarea articolului 42 din tratat pentru uh, a obține rezultatul acesta, rezultatele acestea. Dar și articolul 22 ne permite să cerem statelor membre uh, Uh, să colaboreze mai strâns într-o luptă comună împotriva terorismului. Și în acest context uh, facem mai multe propuneri care poate nu sunt cu toatele uh, fundamentate sau nu sunt substanțiale cu toatele, dar se bazează pe tratat. După aceea trecem la partea interinstituțională. Noi spunem că marea problemă este maniera în care funcționează Consiliul. Uh, Consiliul este cea mai puțin cunoscută și cea mai puțin vizibilă instituție europeană. Tocmai am vorbit despre transparență. Pentru a spori transparența, am putea încheia un, într-o manieră publică un acord interinstituțional voluntar uh, conform căruia Consiliul să acționeze ca un fel de senat. Consiliul ar uh, putea să se transfere, să se transforme într-un uh, uh, fel de cameră legislativă, așa ca și Parlamentul European. Asta ar spori transparența și actul sau dreptul legislativ al Consiliului ar putea fi mai ușor înțeles decât de către cetățeni. Mai găsiți și alte propuneri în raportul nostru, despre care probabil va vorbi uh, Elmar. Vreau doar să vă, vă spun câte ceva despre parlamentele naționale. Cred că pe planul acesta am putea adăuga ceva în raport. Ar trebui să vedem cum anume am putea uh, include mai strâns în procesul de pregătire a proceselor uh, legislative uh, parlamentele naționale. Parlamentele naționale, toată lumea spune, sunt foarte importante până la urmă și asta trebuie să se reflecte în procesele noastre. Ar trebui să ne gândim la lucrul ăsta. A fost până la urmă o rugăminte care ne-a fost adresată și trebuie să reacționăm la ea. În încheiere, dați-mi voie să vă spun că mai rămâne un aspect uh, controversat. Uh, regula unanimității este clar un obstacol în calea lorii deciziei. Această regulă tergiversează până la urmă procesul decizional și tocmai de aceea uh, există din ce în ce mai multe acorduri uh, bilaterale la nivel european. Dar, iată, ar trebui să încerc, încercăm să ne întoarcem la o Uniune Europeană bazată pe metoda comunitară. O Uniune Europeană în care să nu se mai încerce întotdeauna găsirea de uh, decizii sau acorduri uh, interguvernamentale. Domnul Brock. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să repet cele deja spuse, voi fi uh, subcint. Am uh, discutat uh, propunerile noastre și cu parlamentele naționale. În ceea ce privește Uh, propunerile făcute de parlamentele naționale, ei bine, le așteptăm pe acestea, vor veni cât mai curând cu putință, le vom include în măsura posibilului în raportul nostru, uh, vom încerca să finalizăm textul uh, până la Uh, până la Strasburg, la plenara de la Strasburg și dacă vom reuși să facem lucrul acesta, termenul limită de depunere a amendamentelor ar fi 14 ianuarie sau, sau am putea discuta atunci în comisie uh, raportul. Deci mai așteptăm o săptămână, propuneri, diferite propuneri din partea parlamentelor naționale și după aceea cu ajutorul secretariatului vom formula raportul, textul raportului. Asta în primul rând. În al doilea rând, trebuie să vorbim despre propunerile care merg se pliează pe tratatul de la Lisabona. Dacă vin propuneri uh, care depășesc aceste granițe ale tratatului de la Lisabona, ei bine, noi nu avem ce face cu ele. Vă rog să le trimiteți uh, domnului Verhofstadt. Uh, noi ne vom axa exclusiv pe ceea ce ne permite tratatul de la Lisabona. Tot ce depășește granițele acestui tratat, uh, bine, e important, trebuie discutat, dar nu în contextul raportului ăstuia. După aceea, uh, toate propunerile noastre uh, trebuie, bineînțeles, să respecte principiul subsidiarității și proporționalității. Nu se poate veni cu nicio propunere care să nu, fie, să nu se bazeze pe o literă de lege și uh, să nu respecte principiile acestea esențiale ale Uniunii Europene. Mercedes deja a spus, uh, săptămâni sau evenimentele din săptămânile trecute ne arată cât se poate de clar că mergem în, uh, pe calea cea bună când vine vorba de securitate și apărare, dar uh, trebuie să facem poate mai multe. Paragraful 7 sau aliniatul 7 de la articolul 48, 42 menționat de Hollande a generat multă confuzie serviciile <laughs> mai întâi de toate au fost obligate să găsească articolul și nimeni nu știa cum anume poate fi folosit uh, articolul respectiv uh, aliniatul. Asta e realitatea și, bine, nu fac reproșuri concrete cuiva Da, exemplul acesta ne arată că, iată, avem Uh, avem până la urmă o marjă de flexibilitate. Uh, și pe baza cercetărilor s-a descoperit că mai exista și articolul 222 care ar putea fi folosit. Și cine știe câte alte articole. Despre asta vorbim noi în raportul nostru. După aceea, ce am, uh, ce am aflat uh, în ultima perioadă? Că, iată, toată lumea consideră că uh, Uniunea Europeană a eșuat, spațiul Schengen e un dezastru, dar în contextul ăsta, adevărul e că doar 5 state membre ale spațiului Schengen își transmit datele și informațiile Europolului și nu cinci mari state membre. Același lucru se întâmplă și în cazul Frontex și Eurojust. Eurojust. Avem instituțiile astea care luptă împotriva infracționalității, etc., dețin instrumente pe care ar trebui să le folosim. Nu putem vorbi despre un eșec atâta timp cât instrumentele disponibile nu sunt exploatate. Până la urmă și despre asta trebuie să vorbim în momentul în care discutăm uh, punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona. Cred că raportul nostru ar putea să se, să se implice până la urmă și în uh, dezbaterile curente pentru a exercita o presiune. Mulțumesc mult! Cred că îl mai putem asculta pe domnul Ujașdovski, dacă dorește să intervină. Domnul Broc, uh, am uitat un lucru pe care trebuie să-l menționez. Relația cu statele naționale. Mercedes vorbea despre parlamentele naționale. Relația asta e importantă. Guvernele naționale, autoritățile locale și regionale sunt instituții cărora nu le putem impune uh, norme, pentru că uh, Uh, cerințele pe care trebuie să le respecte acestea sunt uh, ancorate în legislația națională. Deci nu putem în niciun fel uh, cere mai mult decât cere litera legii din statul respectiv de la aceste autorități. Punct de procedură, doamna Spinelli. Danuta, Nu cred că putem uh, dezbate acum raportul acesta. Nu avem timpul necesar. Ar trebui să mai amânăm. Nu există un acord nici măcar în senul uh, grupului de raportori, dar eu aș vrea să mă exprim, dar ce facem? Nu avem timp. Doamna Hübner avem timp, uh, dar suspendăm ședința pentru 5 minute să votăm și după aceea con- continuăm. Deci avem timp uh, să discutăm. Dar înainte de vot uh, putem să mai ascultăm un raportor din umbră. Domnule Ujasdovski, puteți interveni acum? Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor. Raportul este unul deosebit de inter interesant. Și abia așteptăm uh, să-l vedem în forma sa finală. Aș avea o întrebare pentru raportori. care este părerea dumneavoastră cu privire la întărirea rolului parlamentelor naționale în procesul legislativ? Mă refer la punerea sau întărirea procedurilor cartonașului galben, uh, respectiv portocaliu. Considerați că în cadrul tratatelor am, tratatului am putea întări uh, uh, implicarea parlamentelor naționale, spre exemplu, adoptând uh, mecanisme în momentul în care o pătrime din parlamentele naționale sunt împotriva unei anume propuneri legislative. Deci, în cazul acesta, am putea, opri, am putea cere uh, Comisiei Europene să își oprească eforturile legislative Asta ar facilita până la urmă și negocierile cu Regatul Unit, e evident. Dar trebuie să găsim o formă concretă de întărire a rolului parlamentelor naționale. Care este părerea dumneavoastră? Dumneavoastră spuneați că așteptați amendamente, comentarii din partea parlamentelor naționale, dar eu sunt interesat de părerea dumneavoastră. Continuăm uh, dezbaterea după vot. Acum trecem la vot. Your machines were... Haideți să verificăm uh, consolele de vot. Votul s-a deschis. Um, I understand some colleagues don't want to check, so... No, they... Unii colegi nu doresc să-și verifice cartelele. Nobody is too much. Nobody no uh, political group. Okay. Okay, so we can start the the vote and you. Bun, începem votul. Începem cu avizul uh, lui Mercedes Breso, amendamentul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 4, Uh, ă, amendamentul 5 pentru, împotriva, am, am făcut pe 4. Credeam că l-am făcut, dar l-am sărit. Amendamentul 4. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 de caduc, dar votăm pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, putem verifica, pentru că PP-ul nu a votat. La 8. Votul este Da, e distractiv să vezi ce se întâmplă acum în sală. Se adoptă. La aici nu merge cartela. Nu... Ați introdus bine cartela?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 împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru, împotriva 16 PP pentru, deci se adoptă, 17 pentru, împotriva verificăm la 17, votul e deschis. Închis. Se adoptă. 19 pentru împotriva, abțineri, respins. Compromisul B pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 21, două părți la 21, prima parte se adoptă, partea a doua pentru, verificăm partea a doua, votul e deschis. Mm. Votul e închis. Respins. 24 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 25 pentru. Împotriva. Verificăm la 25. Votul e închis. E respins. 26 pentru împotrivă, verificăm, votul e deschis, 26, votul e deschis. Votul e închis și se adoptă. 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 28 uh, amendament oral. E cineva împotrivă? Nu. Deci doar votăm pentru amendamentul oral. Cine împotrivă? Abțineri? Respins. Și votul final, electronic, votul este deschis. Votul este... Deci, 19 voturi, 2 abțineri, felicitări, avizul este adoptat. Al doilea vot este pentru echipa de negociere pentru negocierile privind dreptul la anchetă. Nu știu dacă putem începe curând, dar se pare că ne apropiem. Deci echipa trebuie să fie formată. Mandatul pentru această negociere este o rezoluție adoptată de Parlamentul European în aprilie 2014. Atunci am avut și două documente de lucru. Am votat la al doilea document de lucru pregătit de uh, raportorul Ramon Haureghi în noiembrie, așa că avem aceste două direcții de negociere. Compoziția echipei de negociere președinte Ramon Haureghe este raportor și avem un raportorii din umbră, Wieland, for ALDE, Helmut Scholz for GUE, Max Anderson for the Greens, Isabella Adinolfi for FDD and Harold Anemans for ENF. And we just have to... Și trebuie să sprijinim această echipă, votăm pe cale electronică. Dacă sunt întrebări, nu. Așa că votăm. Votul e deschis. Vot unanim. Deci, douăzeci de voturi cu Michael. Acum uh, revenim la dezbatere. Charles Berens. Charles, ai cuvântul? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mă alătur celor care și-au exprimat dorința de a uh, îi vedea pe cei doi raportori înțelegându-se cât mai curând asupra unui proiect de raport, de rezoluție. Am ajuns puțin mai târziu, dar am auzit uh, ce a spus Elmar Brock și subscriu totalmente. În ceea ce privește ALDE, bineînțeles, poate vă spun banalități, dar uneori trebuie să plecăm de la banalități ca să ajungem la ceva coerent. Este evident că trebuie să respectăm uh, prerogativele noastre precizate de tratatul de la Lisabona, ceea ce a subliniat și el Mar uh, Brock. N-am auzit-o și pe Mercedes, dar uh, asta e. Cred că merită să vedem care sunt posibilitățile și limitele tratatului din punct de vedere pur teoretic. Ce posibilități există și apoi de ce acolo unde am avut posibilități oferite de tratat am înregistrat eșecuri juridice și politice, care sunt motivele care împiedică Uniunea Europeană să acționeze. Vedem, bineînțeles, care sunt provocările actuale, amenințările la adresa securității. Elmar a amintit că Franța a invocat uh, alineatul 7 uh, din articolul 42, dar mai sunt și altele 222, mm, lupta împotriva terorismului și uh, reacția Uniunii Europene, pe urmă articolul 5 uh, care se referă la amenințările asimetrice, eu cred că mm, acest articol se potrivește mai bine pentru a da un răspuns decât uh, articolul 42 alinatul 7 care se referă la casus belli. E vorba de articolul 5 al uh, tratatului de la Bruxelles uh, modificat prin amendarea din, amendamentele din 1954. Tratatul în vigoare este menit să păstreze cadrul instituțional unic, nu să uh, creeze speranțe false la nivelul statelor membre. Totul ține de cooperarea între parlamentele naționale și Parlamentul European și din punctul meu de vedere se pune insuficient în practică tratatul observăm o absență a impulsului politic. Uh, și de aceea ajungem să discutăm despre amenințări la adresa securității, dar ar trebui să tragem și niște concluzii care să fie uh, împărtășite când discutăm despre un subiect sau altul, pentru că altfel Uh, nu facem decât să ne exprimăm niște poziții, să le facem cunoscute într-un mod uh, uh, mai mult sau mai puțin academic, fără finalitate practică. Da, cred că trebuie să dăm o conotație foarte politică acestui raport, chiar și cu tratatul existent, în ciuda imperfecțiunilor sale, am putea să ne descurcăm mai bine, adică ținând cont de tratatele pertinente în practică, guvernele naționale din statele membre trebuie să dea dovadă de cooperare mai strânsă, ceea ce a spus de altfel și președintele comisului, com, Comisiei. Ne lipsește Europa, așa a spus, și asta trebuie să facem uh, pe fond și pe formă. și uh, sper că cei doi raportori să vină cu propuneri mai concrete pe care să le putem uh, discuta. Mulțumesc, doamna Barbara Spinelli, acum. Mulțumesc, Danuta. Vreau să mulțumesc și eu raportorilor. care au lansat această activitate, acest efort uh, aflat încă în stadiile incipiente. În multe sectoare trebuie să facem apel la întoarcerea la metodele comunitare. Aș vrea ca cei doi raportori să se pună de acord asupra unor chestiuni care mie mi se par importante. De exemplu, rolul parlamentelor naționale, posibilitățile arătării unui cartonaș verde, Toate aceste lucruri nu figurează în uh, tratate, dar nu cred că Mercedes ar propune ceva în acest domeniu fără ca acel lucru să fie prevăzut. Sunt convins că va avea argumente pentru a-și apăra punctul de vedere și nu cred că unul dintre dumneavoastră, dintre raportori, apără tratatele și celălalt nu. Care e problema de fond? Mi-e teamă, dar sper mi-e teamă de faptul că unele politici adoptate în situații de urgență, mă refer la lupta comună împotriva terorismului, lupta împotriva terorismului prin declararea stării de război, așa cum s-a vorbit în unele state membre. Mă refer la politicile adoptate în materie de migrație și azil, în aceste cazuri există sigur elementul politic de securitate care e foarte puternic, e consolidat, Și aș vrea ca în, acest, în această țesătură de tratate și legislații să putem insera linii politice clare. Tratatele trebuie să fie doar un cadru care să permită aplicarea unor politici. Eu sunt pentru întoarcerea la metoda comunitară. Nu cred că toate lucrurile o să funcționeze deodată mult mai bine dacă facem trimitere la tratate există aspecte foarte controversate. Discursul instituțional nu mai este suficient. Thank you, Sven Giegold. Sven Giegold. Da, în primul rând mulțumesc pentru documentul de lucru. De-abia aștept să îl dezbatem uh, mai pe larg, pentru că prima mea observație este că ar trebui să fie mai clar care este sfera de uh, acțiunea acestui aviz. Pentru că, pe de o parte, e vorba de instituții și, pe de altă parte, de politici. Iar când vine vorba de politici, devine puțin eclectic. Unele politici sunt considerate importante și altele nu și, sigur, alegerea nu este evidentă a priori. Pentru mine nu este foarte clar <clears throat> uh, de ce se menționează lupta împotriva paradisurilor fiscale și, pe de altă parte, nu se menționează importanța politicilor fiscale. Nu este o atitudine riguroasă și cred că ar trebui să fie mai clar, pentru că acest raport ar putea să fie unul despre cum să facem Europa un, mod, un loc mai bun din punct de vedere politic sau un loc mai frumos din punct de vedere instituțional discuțiile se învârt în jurul politicilor monetare și, monet, uh, și financiare. Sigur că există slăbiciuni foarte actuale. Am văzut uh, slăbiciunile metodei comunitare, am văzut ce se propune în aviz și cred că se definește destul de bine ceea ce se poate face din punct de vedere instituțional. Cred că două elemente pot fi consolidate tocmai datorită lipsei unei politici fiscale comune și din cauza punerii în aplicare ineficientă a politicilor economice comune, vedem o creștere a puterii băncii centrale europene, care inițial a fost gândită ca un for politic independent de crearea politicilor monetare. Uh, ei nu sunt practic supravegheați și au devenit competenți de tot felul de lucruri care merg mult dincolo de ceea ce ar trebui să fie uh, atribuțiile unui for independent. De asemenea, independența în sine este foarte periculoasă, pentru că dacă ai o bancă centrală independentă, din punctul de meu de vedere, este fundamental pentru politica monetară, dar atunci când cetățenii au impresia că Banca Centrală are din ce în ce mai multă putere gestionând crize în statele membre și având un cuvânt de spus în programe economice, în rezolvarea unor probleme macroeconomice, bancare, supraveghere, asigurarea stabilității sistemice dincolo de contribuția lor monetară, asta ridică tot felul de întrebări. Pentru că rolul uh, Băncii Centrale Europene nu a fost uh, astfel gândit în tratate. O altă problemă o reprezintă rolul Eurogrup. Uh, avizul sugerează să avem un, prezi, un președinte ales democratic și care să răspundă pentru activitatea Eurogrup. Pe de altă parte, Sigur, acest lucru sună bine, dar nu rezolvă problemele legate de activitatea Eurogrup. Un organism care este atât de puternic și care nu are uh, reguli de procedură, care nu publică uh, procesele verbale ale întâlnirilor, cum spuneam mai devreme, este o problemă reală. Procesul uh, pregătitor, iarăși, nu este transparent uh, în același fel în care alte activități sunt transparente la comisie. E o problemă care ar trebui rezolvată, după părerea mea. Avem, de asemenea, probleme fundamentale în ceea ce privește frontierele externe și migrația. Deci salutăm faptul că raportul sugerează o reformă a politicii de migrație și azil cu reguli obligatorii de distribuire a refugiaților în statele membre. Vorba de refugiații care caută protecție în Europa. Acest sistem este necesar dacă vrem să păstrăm deschise granițele interne. Apoi, lipsește o referință clară în această secțiune a faptului că Europa n-ar trebui să nege drept, termin imediat. Bloc, termin imediat. Domnul Brock, mă scuzați. Ideea este că lipsește angajamentul ferm de a asigura drepturile acestor oameni prin politicile care sunt parțial uh, descrise sau menționate aici, ar trebui să se instituie reguli sau proceduri care să facă imposibil uh, solicitarea de azil sau de protecție internațională pentru acești oameni. Mulțumesc. Fabio Castaldo. Ei cuvântul nu. Deci nu mai avem vorbitor pe listă. Doriți să faceți observații? Ende waren În uh, ceea ce privește întărirea uh, rolului parlamentelor naționale s-au spus multe. Um, tratatul uh, e subțire. Avem cartonașul galben. Cred că o treime din statele membre poate cere comisiei să să facă ceva, iar comisia trebuie să argumenteze de ce acceptă sau nu respectiva propunere. Uh, după aceea, dacă se adună jumătate din statele membre, uh, Comisia și se pronunță împotriva unei, uh, unui act legislativ, atunci Comisia trebuie să oprească procedurile legislative. Și acum avem discuția cu uh, Regatul Unit, care merge în direcția acest, aceasta. Dacă din motivul subsidiarității sau proporționalității, 25% dintre parlamentele europene uh, se opun unui act legislativ, atunci Consiliul își asumă responsabilitatea de a uh, Uh, se gândi la posibilitatea renunțării la procesul legislativ. Dacă 55% dintre statele membre însă sunt împotriva unui act legislativ, atunci uh, regulamentul este, uh, sau Consiliul, îmi cer scuze, este obligat să oprească procesul legislativ. Deci asta ne spune tratatul, legisla- tratatul de la Lisabona. Și uh, aceste reguli uh, sunt valabile nu doar pentru uh, Regatul Unit, ci pentru toate parlamentele naționale. Problema uh, subsidiarității și a uh, proporționalității sunt esențiale. Uh, cartonașul verde este respins de mulți pentru că genul acesta de procedură n-ar putea s-ar putea să se dovedească a fi deloc uh, constructiv. Ar putea, s-ar putea transforma într-un fel de instrument care să fie folosit, uh, să poată fi folosit abuziv. Și de altfel multe parlamente naționale nu își doresc uh, folosirea acestui, uh, acestui tip de cartonaj, a, a acestei uh, proceduri. Parlamentele naționale uh, vor în continuare să se ocupe doar de, de subsidiaritate și uh, și proporționalitate și uh, parlamentele naționale par a, a fi dispuse să își facă analizele pe care după aceea să le prezintă um, autorităților guvernului care mai apoi ar trebui să intre direct în contact cu instituțiile europene. Ei, uh, cartonașul uh, portocaliu ar putea fi uh, însă folosit și ar putea fi folosit pentru a reacționa pentru a obliga Consiliul să reacționeze cât mai uh, curând cu putință. Dar în acest uh, sens, bineînțeles, Consiliul trebuie să se oblige a prezenta toate documentele care stau la baza respectivei uh, proceduri legislative traduse în limbile oficiale ale Uniunii Europene, deci să prezinte aceste documente tuturor parlamentele naționale și asta într-o perioadă de 8 săptămâni. Iar această perioadă de 8 săptămâni ar putea fi salutată și salutară atât pentru uh, parlamentele naționale, cât și pentru noi, uh, în, în fond și la urma urmei, pentru că noi uh, am putea să colaborăm mai strâns în perioada aceasta cu parlamentele naționale. Am putea folosi perioada pentru a găsi aliați, pentru a vedea care sunt obiecți, obiecțiile uh, deci am putea cumva formaliza în paralel uh, procesul de evaluare a propunerilor legislative. Da, acest proces de evaluare trebuie să fie formalizat și operațional, operațional. Asta e uh, esențial, fiabilitatea este esențială. Și în acest context, uh, eu consider că trebuie să ne bazăm exclusiv pe ceea ce ne permite tratatul de la Lisabona în momentul de față problematica legată de articolul 22 uh, uh, merge mână în mână cu ideea aceasta, la fel ca și 42, uh, articolul 42 aliniatul 7. Deci există aici posibilitatea combinării până la urmă a prerogativelor naționale și uh, cele, a celor europene. 42.7 obligă, spre exemplu, instituțiile europene să-și asume uh, responsabilitatea de coordonare. Pentru că dacă vorbim despre războiul împotriva terorismului, uh, e clar că, mă rog, se, po- se poate cere intervenția tuturor statelor membre, da, până la urmă intervențiile astea trebuie să fie coordonate de către cineva, coordonarea este esențială, astfel se uh, economisesc fonduri, se salvează vieți, de ce nu, și coordonarea ar trebui să-și o asume în uh, nivelul european. După aceea, doamnă Spinelli, nu vă faceți probleme, eu mă înțeleg tare bine cu uh, uh, Mercedes. Am stabilit ca uh, acele aspecte cu care nu suntem de acord unul dintre noi sau celălalt să nu fie trecute în raport. În raport vor fi incluse doar aspectele asupra cărora am uh, căzut de acord. Nu toată lumea e mulțumită de această procedură, dar până la urmă, pe baza procedurii acesteia, uh, ne ușurăm munca până la urmă. Am spus câte ceva despre cartonașul verde. Cu siguranță până la Strasburg vom uh, decide cum să abordăm uh, problema cartonașului uh, verde. Aspectele legate de pactul fiscal acum. Pactul acesta poate tra- se poate transforma partea a tratatelor uh, europene în decurs de 5 ani. Și lucrul ăsta e important în contextul negocierilor cu Marea Britanie. Uh, Uh, Marea Britanie vrea garanții uh, din partea uh, statelor membre ale zonei euro, garanții cum că acestea nu vor aduce niciun fel de, de, de, de sau nu, nu vor adopta politici care să aibă efecte negative asupra Marii Britanii. Da, dar să nu uităm că deocamdată pactul acesta fiscal și ăsta ar fi un argument pe care l-am putea aduce în uh, negocieri, că pactul acesta fiscal nu este parte a legislației europene. Și în plus, 27 de state membre deja au uh, ratificat acest pact fiscal, deci lucrurile ar putea să fie luate de negoci uh, negociatori de aici. După aceea, la întrebarea domnului Giegold. Raportul nostru, comisia noastră, nu trebuie să încerce a, a schimba tot ceea ce e legat de Uniunea monetară și economică, nu trebuie să schimbe regulile cu privire la sistemul de azil, există alte competen- comisii competente pe fondurile acestea. Noi trebuie să ne limităm la ce ne permite uh, tratatul în linii mari. În cazul în care fiecare dintre noi ar încerca să introducă în raportul acesta temele sale de predilecție, atunci ne-am trezit cu un text de la de 500 de pagini. Deci eu cred că trebuie să încercăm a limita nostru. Uh, Spre exemplu, la refugiați putem spune că avem mai multe instrumente la dispoziție, uh, dar nu trebuie să intrăm uh, în detalii cu privire la instrumentele acestea. Uh, la fel se întâmplă și cu Banca Centrală și cu alte organisme. După aceea ne putem certa mult pe supravegherea asta bancară. Supravegherea bancară până la urmă există și la nivel uh, național, nu doar la nivel european. N-are sens în raportul acesta să discutăm despre toate detaliile. Dar transparența, da, ar putea fi un aspect uh, demn de a fi uh, inclus în textul nostru. Da, ă, dacă pro, propunem ca ă, comisarul pentru monedă să fie și ă, președintele grupului euro, zonei euro, nu putem uita de partea de supraveghere și trebuie să vedem cui alocăm această supraveghere. Mulțumesc. Mercedes, ai cuvântul. Mai the same, I think. We are eh, already beyond the time of... Yeah. Am depășit deja timpul, așa că, da, o să fiu foarte, foarte succintă. Mai întâi, aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile lor, care, desigur, au trebuit să fie foarte succinte, date fiind uh, limitările de timp. Sper să pot organiza o reuniune cu raportorii din umbră și cu coordonatorii ca să intrăm în mai multe detalii, să vedem dacă se poate nu pentru acest document, ci pentru forma sa mai oficială pe care o urmează să o elaborăm. Problema parlamentelor naționale a tot apărut în discuție și este clar că nu e vorba doar despre gestionarea subsidiarității Chiar dacă ar exista un cartonaș roșu, ar fi destul de asemănător cu cel portocaliu nefolosit. Și atunci adevărata problemă o reprezintă uh, cererea de puteri mai operaționale. Un răspuns sau o inițiativă directă ar putea fi o soluție din partea Parlamentului. Parlamentele naționale au folosit, de exemplu, acest mecanism pentru COP21, folosind cartonașele verzi și lucrurile au mers bine. Așa că și Parlamentul ar putea să aibă asta în vedere și așa s-ar uh, sprijini inițiativele legislative parțiale pe care le are Parlamentul și apoi, în contextul tratatului, am putea avea acorduri interinstituționale care să uh, îndemne Comisia să ia în considerare uh, propunerile tot în limitele tratatului. Ideea acum este să analizăm aceste lucruri împreună, să vedem dacă există sau nu interes din partea Parlamentului în ceea ce privește lansarea unei asemenea propuneri. Este clar că pentru a avea instrumente clare, reglementate, cu titlu obligatoriu, avem nevoie de oarecare modificare a tratatului. Uh, și acest lucru va fi uh, inclus în raportul Verhofstadt. Trecând acum la alte puncte foarte importante aduse în discuție de doamna Spinelli, dați-mi voie mai întâi să-i mulțumesc pentru că este importantă întoarcerea la metoda comunitară. Asta e relevant și din perspectiva ceea ce spunea Sven. Zona euro are nevoie de o întoarcere la metoda comunitară și aici este nevoie de modificarea tratatului. Apoi, pactul fiscal. E bine, acesta este un exemplu clasic și asta reprezintă structura raportului nostru, fiindcă se solicită o suplimentare a tratatelor și o modificare a acestora. Și atunci când vorbim de modificarea tratatelor, deschidem uh, o cale de schimbare a tratatelor semnate de țările euro, din zona euro. Și acest lucru nu mai ține de limitele raportului nostru. Cu toate acestea, acest lucru poate fi schimbat odată cu modificarea tratatului european. În ceea ce privește accesul, uh, uh, puterile excesive ale băncii centrale europene, și acesta este exemplu cum în cadrul tratatului în sine se poate face ceva. Țările pot înțelege fiecare ce vor, însă noi considerăm că sarcina principală a acestui raport este să transmită un mesaj politic că în cadrul tratatului putem reveni la metoda comunitară și o putem chiar îmbunătăți și întări în anumite situații, consolidând situația economică, aspectele sociale, partea de apărare. care sunt mereu puse la îndoială uh, din afara Uniunii Europene și pentru asta trebuie să venim cu un răspuns rativ, rapid. Putem face uz de tratat pentru acest lucru și îl putem extinde, mai ales în anumite cazuri. Mulțumesc frumos, spune președinta. Sperăm ca uh, la AFCO să votăm cândva la jumătatea lunii martie, și însă restul este deschis. Înțeleg că ambii raportori sunt deja deschiși la eventualele observații scrise, discuții și așa mai departe, însă adevăratele amendamente vor veni mai târziu. Prin urmare, invit pe toți cei care vor fi la Bruxelles la um, continuarea ședinței noastre la ora 15. Momentan uh, suspendăm ședința și doamna mulțumesc și interpreților.